Procesul verbal al ședinței de ieri va a fost înmânat. Există obiecții la acest proces verbal? Nu? Atunci se adoptă. Pe ordinea de zi se află declarațiile Consiliului și ale Comisiei în legătură cu situația din Orientul Mijlociu și din Gaza. Este o adevărată onoare pentru noi să-l primim aici pe Ministrul Afacerilor Externe al președinției în exercițiu, domnul Schwarzenberg. În astfel de cazuri, în mod normal, dânsul fusese plecat, deci a ajuns în ultima clipă, așa că vă mulțumim pentru această prezență. Ca întotdeauna, suntem foarte bucuroși să avem aici pe doamna comisar responsabilă, doamna Ferrero-Valner, care cunoaște foarte bine conflictul și regiunea. Bun venit, doamna comisar! Dragi colegi, e adevărat că nu suntem foarte numeroși, dar cei care se află astăzi aici, în hemiciclu, sunt foarte interesați de această chestiune, așa că dau cuvântul acum pentru a începe dezbaterea președintelui în exercițiu. Mr. President, Domnule președinte, aș vrea să vă mulțumesc foarte mult pentru că mi-ați dat ocazia să mă pronunț în această dezbatere în legătură cu situația dramatică din Orientul Mijlociu. Domnule președinte, încă de la începutul campaniei militare, pe 27 decembrie, am fost martorii unei deteriorări continue a situației la toate nivelurile. Consecințele umanitare ale acestei operațiuni sunt dramatice pentru populația din Gaza. Încă de la începutul operațiunilor, peste 900 de palestinieni au murit, dintre care 30% sunt femei și copii. Suntem foarte mâhniți de această pierdere de vieți omenești un lucru pe care l-am declarat în mod repetat în afirmațiile noastre. Uniunea Europeană deploră ostilitățile care au dus la un număr foarte mare de victime în rândul civililor și dorim să exprimăm condoleanțele noastre cele mai sincere familiilor acestor victime. Suntem în special îngrijorați de către incidentele care au avut loc, precum atacul asupra Școlii Națiunilor Unite din Jabalia și asupra convoilor umanitare care au dus la moartea personalului pentru ajutor umanitar. Peste 4200 de palestinieni au fost victime în conformitate cu Biroul pentru Coordonarea Afacerilor Umanitare. De asemenea, Agenția Națiunilor Unite arată că în jur de 28.000 de persoane au fost deplasate de la începutul ostilităților. Și mulți dintre ei și-au căutat refugiu în alta parte. Restul persoanelor care au fost deplasate se află în mai multe locuri. Nevoile umanitare se referă în special la persoanele rănite, e vorba de servicii de sănătate necesare, în timp ce persoanele deplasate și familiile gazdă au nevoie de asistență pentru mâncare, apă și alte produse nealimentare. Având în vedere că sistemul apei a fost uh, foarte afectat și e nevoie să fie reparat, Gaza nu are acum acces la apă potabilă. Iată de ce e nevoie de ajutor în acest sens. De asemenea, sunt probleme cu alimentele pentru populația din Gaza. Încă de pe 4 noiembrie de anul trecut, personalul NGO-urilor din afară nu a putut să intre în Gaza pentru a vedea ce se întâmplă acolo din punctul de vedere al ajutorului umanitar. E adevărat că numărul camioanelor cu ajutor umanitar care au intrat în Gaza este în creștere de la începutul campaniei, totuși media actuală de 55 de camioane zilnic este insuficientă față de nevoia de cel puțin 300 de astfel de camioane zilnic pentru a face față nevoilor de 80% din populație care depinde practic de acest ajutor. Uniunea Europeană a urmărit îndeaproape evenimentele tragice, încă de la începutul acestora. La trei zile după începutul operațiunilor, ministrii de externe au avut o întâlnire extraordinară la Paris pentru a discuta despre situație. Și au ajuns la acordul că este nevoie de o încetare imediată și permanentă a focului, și de acțiuni umanitare și de asemenea de promovarea procesului de pace. Președinția care dorea să pună capăt violenței și să trimită ajutor uh, umanitar a trimis o misiune diplomatică în Orientul Mijlociu. Troica ministerială a vizitat regiunea între 4 și 6 ianuarie și am avut întâlniri cu Egiptul, Israelul și autoritatea palestiniană și de asemenea în Iordania. Înaltul reprezentant a vizitat și Siria, Libanul și Turcia. Și iată că au apărut și primele semne ale unei posibile soluții a crizei. În primul rând, trebuie să se oprească lansarea de rachete de către Hamas asupra Israelului și să se pună capăt acțiunii militare israeliene pentru a putea permite ajutorul umanitar să se desfășoare 100% și o restaurare a serviciilor publice și o reluare a, a tratamentelor medicale absolut necesare. Încetarea focului de șase luni care a expirat pe 19 decembrie, bineînțeles că nu era soluția ideală. Israelul era atacat în mod regulat de către rachete și uh, știa că inamicii săi continuau să achiziționeze a muniție militară. Gaza, în același timp, a fost supusă unei blocade economice foarte dure, care nu i-a permis să se dezvolte economic. Pentru a putea ajunge la o adevărată încercare, încetare a focului, trebuie să ajungem la un compromis care să ducă la încetarea lansării de rachete și o redeschidere a frontierelor. O soluție viabilă trebuie să se refere și la problema tunelelor de la frontiere, în special pe ruta Philadelphia, pentru a evita contrabanda de arme. De asemenea, trebuie să se facă o deschidere sistematică și controlată a punctelor de frontiere pentru a permite dezvoltarea economiei gazei. Considerăm că o misiune internațională care să monitorizeze implementarea acestei încetări a focului și care să fie un, o punte de legătură între cele două părți ar putea fi de folos. În acest sens, Uniunea Europeană dorește să-și retrimită observatorii la punctul de frontieră la Rafa și să extindă mandatul misiunii europene de la frontieră în ceea ce privește obiectivele acesteia și conținutul. Suntem de acord cu faptul, am recunoscut faptul că Israelul a permis o perioadă de acalmie de trei ore pentru a permite uh, accesul pentru ajutorul necesar. Totuși, o încetare a focului ar permite distribuirea cantităților de ajutor umanitar necesar în Gaza pentru a restabili serviciile de bază. Israelul trebuie să asigure un acces sigur și fără probleme a ajutorului umanitar, printre care combustibil, medicamente, alimente, care să ajungă la populația civilă din Gaza și de asemenea să permită un coridor de trecere sigură pentru personalul umanitar. Dar chiar și o astfel de soluție durabilă în Gaza nu ar, put, nu ar fi suficientă pentru a ajunge la pace în regiune. Trebuie să rezolvăm și alte provocări mult mai complicate. Avem nevoie de o strategie nouă și completă care să se refere la situația politică palestiniană și, de asemenea, să ducă la reluarea convorbirilor de pace care au fost suspendate din cauza acestei crize. Reconcilierea palestiniană și reprezentarea guvernamentală a aspirațiilor poporului palestinian este acum mai necesară decât niciodată. Iată de ce susținem eforturile de mediere făcute de Egipt în conformitate cu rezoluția Ligii Arabe din 26 noiembrie 2008. Așa cum se arată în concluziile GAERC din decembrie 2008, Uniunea Europeană este pregătită să susțină orice guvern palestinian care urmărește politici și măsuri care să reflecte principiile quartetului. Uniunea Europeană dorește să se ajungă la pace durabilă și totală în Orientul Mijlociu și cere reluarea negocierilor între Israel și uh, Palestina pentru a putea rezolva toate problemele existente din conflictul israeliano-palestinian și cele esențiale printre ele. O soluție durabilă și totală va depinde până la urmă de progresele făcute în procesul de pace. De aceea e nevoie de eforturi deosebite din partea părților pentru a putea ajunge la o pace durabilă care să se bazeze pe o viziune în care să existe două state democratice, Israelul și Palestina, care să își recunoască frontierele și să trăiască una lângă alta în siguranță. Aceste aceste probleme din ultimul timp nu pot uh, reprezenta un obstacol pentru procesul de pace care trebuie să continue. Iar daunele din punct de vedere politic au dus la polarizare și la radicalizare și la uh, discreditarea forțelor moderate, un lucru care nu poate fi neglijat. Doar un adevărat stat palestinian viabil va aduce securitate în regiune, o securitate atât de necesară. Și aceasta este în special în interesul Israelului și a vecinilor săi. De aceea e nevoie de măsuri urgente care să rezolve această problemă și consecințele acțiunilor militare pentru a, eh, prelua, a relua din nou posibilitatea unui rezultat negociat între ambele părți. Vă mulțumesc! Mulțumesc eh, foarte mult, eh, domnule Schwarzenberg. Și acum, în numele Comisiei, doamna comisar Ferrero-Waldner, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte al Parlamentului, domnule președinte al Consiliului, onorați membri, într-adevăr, uh, aș spune că toți am uh, sperat și am crezut că vom începe anul 2009 mai bine. Din nefericire ne confruntăm cu un uh, conflict teribil, îngrozitor în Gaza, care a intrat acum în a treia sa săptămână și este motiv de enormă îngrijorare, așa cum am discutat ieri și la întâlnirile comisiilor AFET și DV și cu acei, de asemenea cu acei membri ai Parlamentului European care au uh, fost în vizită în Gaza în weekend. Președintele a menționat deja statisticile morților și răniților uh, care cresc îngrozitor în fiecare zi și de asemenea vedem că uh, sunt din ce în ce mai multe dovezi de persoane care suferă de răni foarte grave, arsuri extreme Uh, informații că populația suferă de privațiuni acute, de uh, medicamente, hrană, ca să nu mai menționăm distrugerea caselor și a infrastructurii. And has faced dar și Israelul a suferit pierderi, s-a confruntat cu sute de rachete trase de Hamas uh, și care uh, vizează civili israelieni. Din nefericire, războiul întotdeauna produce o suferință umană imensă și acest război nu este o excepție. Așa că, dincolo de uh, efectul său devastator imediat, îndepărtează și mai mult perspectivele unei păci subminează inițiativa arabă de pace și are potențialul uh, de a avea un impact foarte negativ asupra stabilității întregii regiuni. Aș vrea foarte repede să descriu activitățile diplomatice pe care le-am întreprins în încercarea de a aduce un sfârșit acestui conflict și după aceea să vedem provocările pe termen lung. Am fost activ din prima zi. Cred că asta e un lucru foarte important. Știm că nu suntem principalul jucător în uh, Orientul Mijlociu, dar suntem importanti, suntem un jucător important. Și de aceea cred că în reacție la izbucnirea acestei crize, întâlnirea de urgență a miniștrilor UE din 31 decembrie de la Paris pentru a, a fost importantă pen, prin declarația uh, care a rezultat, propunând uh, o, înche, o încheiere a acestui conflict, urmat apoi de delegația noastră care a vizitat Orientul Mijlociu. După aceea sunt trei elemente. În primul rând, declarația de la Paris cerea o încetare a focului imediată din motive umanitare, asta incluzând evident și o oprire necondiționată a atacurilor cu rachete ale Hamas împotriva Israelului, dar și un uh, a acțiunilor eh, militare israeliene. Am cerut ca această încetare a focului să fie acompaniată de o deschidere tot permanentă și normală a tuturor posturilor eh, de control de la frontieră, conform eh, agrementelor din 2005. De asemenea, am, ne-am, dat, ne-am exprimat disponibilitatea să trimitem EUBAM, misiune, o misiune EUBAM, o, misiune de supraveghere a frontierei la Rafa și să ne extindem asistența și față de alte posturi, puncte de trecere a frontierei. Evident, după aceea am subliniat nevoile umanitare urgente și am spus că acestea trebuie îndeplinite și am cerut uh, deschiderea imediată a punctelor de trecere ca să devină posibilă livrarea către fâșia Gaza transporturilor de alimente și medicamente și populația evident să aibă acces la acesta și să se permită evacuarea răniților. De asemenea, ne-am am reiterat poziția că nu există o soluție militară la acest conflict și că procesul de pace este singura cale de urmat, iar eforturile trebuie Uh, accelerate imediat ce reușim să, atingem, uh, să ajungem la o încetare a focului durabilă. După cum știți, ne-am efectuat misiunea și în tandem cu misiunea noastră a existat și o inițiativă a președintelui Sarkozy care plănuise să uh, facă o vizită în Siria și Liban și care a decis apoi să viziteze Egiptul și Uh, uh, Libanul pentru uh, a ajuta la întărirea declarației noastre de pe 31 decembrie și cred că e important să spunem faptul că Franța este președinte al Consiliului de Securitate în acest moment, deci a fost o întâlnire importantă și o inițiativă importantă. Ne-am coordonat îndeaproape, am avut o întâlnire comună la Ramallah unde președintele Sarkozy și-a prezentat planul de încetare a focului, iar noi, Troica Europeană, am pregătit baza de lucru prin discuțiile noastre, în special cu egiptenii la Ierusalim. La Ierusalim. Și evident aceste eforturi s-au uh, susținut unele pe celelalte în sensul că au transmis un mesaj unitar de la, din partea Uniunii Europene și Troica a manifestat nu numai o poziție instituțională, ci pur și simplu a manifestat prezența noastră europeană. Mi se pare important de asemenea că președintele Sarkozy a mers uh, Uh, în Siria și apoi domnul Javier Solana a fost în Siria, în Liban, s-a consultat cu Turcia. Cred că toate aceste lucruri erau necesare. Am insistat foarte mult pe situația umanitară și am cerut în special deschiderea punctelor de trecere a frontierei și posibilitatea de a avea cel puțin câteva ore de încetare a focului pentru ca organizațiile internaționale să-și uh, poată face treaba. Israel a acceptat câteva dintre aceste propuneri și în negocierile cu guvernul uh, israelian uh, s-a obținut o locație care să coordoneze Uh, ajutorul umanitar cu forțele israeliene și deci o procedură care s-a folosit și în războiul din Liban și care este un instrument uh, foarte bun pentru o mai bună coordonare. Vreau să folosesc această ocazie pentru a-mi exprima recunoștința pentru toți cei uh, colegii curajoși care încă lucrează în Gaza, de la ANRA și de la ICIC, de la care primim foarte multe fonduri, dar evident și de la mulți alții. Aș vrea de asemenea să ofer cele mai sincere condolanțe familiilor acelor uh, lucrători care au, fost, au căzut victime acestui episod dramatic. Știți că uh, Comisia a utilizat foarte repede uh, fonduri umanitare imediate și suntem gata să facem același lucru și în viitor. Ce au adus aceste negocieri? Cred că a spus deja președintele Consiliului acest lucru. Uh, Există elementele principale pentru a avea o rezoluție a Consiliului de Securitate și aceasta a fost adoptată cu abținerea americanilor. Și asta presupune o încetare a focului imediată, Egiptul să oprească contrabanda prin tunele, deschiderea punctelor de frontieră pentru ajutor umanitar și asta ar include evident și Uh, deplasarea unei forțe cu participare internațională, dar și cu uh, uh, personal palestinian, care să controleze coridorul Philadelphia acel coridor de 15 km între Gaza și Egipt. Înțelegem că acum palestinienii au acceptat acest, guvernul palestinian a acceptat acest acord și Hamas și uh, israelienii studiază și sper că va funcționa până la urmă. Informațiile cele mai recente pe care le-am eu sunt că toată lumea uh, face mari eforturi pentru ca în câteva zile să putem avea o încetare a focului. Și sper că așa vor sta lucrurile. În ce privește acum perspectivele pe termen mediu, domnule președinte, din nefericire atât Israel cât și Hamas au respins uh, inițial această rezoluție a Consiliului de Securitate ONU, dar din contactele zilnice, sper că un acord s-ar putea semna destul de repede. E important să recunoaștem că Egiptul a jucat un rol conducător prin contactele directe cu Hamas și evident asta are legătură și cu și din acest punct de vedere vizita președintelui Sarkozy în Siria și de asemenea eforturile turcilor au fost foarte importante. La sfârșitul acestei săptămâni are loc în Qatar un summit al țărilor arabe și uh, Scopul nostru, așa cum arată aceste activități diplomatice intense, o arată, este să susținem toți actorii care pot avea influență asupra Hamas și care pot obține o rezoluție sustenabilă, așa cum este prevăzut în rezoluția Consiliului de Securitate 1860. Imediat ce încetarea focului, acordul de încetare a focului se va semna, va trebui să ne gândim poate la o conferință în care să formulăm mai multe măsuri concrete ca să îmbunătățim situația umanitară a populației uh, palestiniene din Gaza. Totuși, trebuie să exprimăm foarte clar că, indiferent ce am face, nu putem să contribuim la un ciclu nesfârșit de distrugere și reconstrucție fără să obținem niciun fel de pace. În uh, momentul în care condițiile vor permite, mă voi întoarce uh, în fața noastră și vă voi cere ajutorul pentru a continua eforturile constructive pe care le facem, așa cum am făcut și în trecut. În trecut. Știți probabil că secretarul general ONU Ban Ki-moon se află într-un turneu în regiune acum și sper că și el va contribui la acest uh, succes pe care îl așteptăm cu toții și care este atât de necesar, o încetare a focului pe termen lung. Trebuie să spunem că ofensiva militară prezentă contribuie în mod clar la o slăbire a încrederii între palestinieni și israelieni. Operațiunile militare nu pot aduce niciodată o pace de lungă durată. Numai un acord politic negociat poate face acest lucru și dialogul ar trebui de aceea să se rea atât între izraelieni și palestinieni, cât și între palestinieni odată ce ostilitățile se vor fi oprit, cred că va fi important să reluăm uh, convorbiri menite să ducă o pace completă cât mai repede cu putință și aici cred că trebuie să colaborăm cu noua administrație americană pentru a ne asigura că este capabilă să susțină negocieri bilaterale încă de la început. Și din acest punct de vedere salut angajamentul uh, secretarului de stat desemnat uh, Hillary Clinton la audierile din fața Senatului American de ieri și insistăm într-adevăr ca părțile să negocieze în substanță și nu doar în formă și sperăm că procesul la Napoli să uh, ajungă la o concluzie uh, pozitivă. Această concluzie pozitivă este mai urgentă ca niciodată. Reconcilierea palestiniano-izraeliană este esențială. Este mm, improbabil ca Hamas să fie eradicată de această operațiune. Poate va fi slăbită militar, dar întărită politic Poziția Hamas, conform căreia uh, mandatul președintelui Abbas se termină pe 9 ianuarie, s-a terminat pe 9 ianuarie, este de asemenea un semn foarte important. Pentru a se obține o pace pe termen lung, este important ca să existe o autoritate palestiniană care să vorbească pentru toți palestinienii, să fie puternică și să fie angajată uh, față de o rezolvare pașnică a conflictului. Din nefericire, conflictul din Gaza are repercusiuni uh, potențiale negative în ce privește susținerea regională pentru procesul de pace regimurile pro-pace uh, arabe, regimurile din țările arabe care susțin pacea, au fost evident, uh, poziția lor a fost slăbită de suferințele populației palestiniene. Liderii israelieni și populația Israelului trebuie să înțeleagă cât de negativ este acest lucru pentru aspirațiile lor de a trăi în pace. Noi suntem prietenii lor și trebuie să le spunem într-adevăr că, uh, și facem acest lucru, că Israel nu poate să uh, mai piardă timpul uh, în uh, această căutare a păcii. Iată, stimați membri, uh, scurta mea analiză inițială a situației și evident trebuie să colaborăm pentru a obține cât mai repede această încetare a focului durabilă și apoi să obținem uh, pornirea unor noi negocieri de pace împreună cu noua administrație americană. Vă mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc foarte mult, uh, doamnă comisar. Și acum ajungem la discursurile grupurilor politice în numele PPD, Domnul José Ignacio Salafranca, două Mulțumesc, domnule președinte. După 17 zile de lupte în Gaza, bilanțul este cumplit. Cel mai trist lucru sunt victimele în rândul populației civile, copii, femei, distrugere, haos, răzbunare, ură, cauza palestiniană care este divizată, întărirea radicalilor față de cei moderați și un proces de pace care nu-și mai are locul. Pentru că Așa cum spunea reprezentantul președinției în exercițiu, domnule președinte, se pot câștiga toate bătăliile unui război, dar Uh, bătălia cea mai importantă, și anume a păcii, poate fi pierdută. Și dincolo de problema responsabilităților sau a vinei uneia sau ambelor dintre părți, lucrul cel mai important a fost spus deja de doamna comisar, și anume acea încetare a focului imediat, așa cum arată rezoluția 1860 a Națiunilor Unite. Și așa cum ne-a reamintit secretarul general, aceasta este obligatorie pentru ambele părți. De asemenea, domnule președinte, ar trebui să ușurăm situația umanitară și economică cumplită din fâșia Gaza, care este guvernată, între ghilimele, de Hamas, o organizație care se află pe lista organizațiilor teroriste a Uniunii Europene și care, reamintim aici, nu este doar o cauză a conflictului, ci și o consecință a unor circunstanțe teribile. Domnule președinte, grupul meu politic susține și recunoaște eforturile tuturor grupurilor politice de aici pentru a susține rezoluția de mâine și vreau să aduc omagiu deputaților care au fost prezenți la negociere, în special domnului Broc din partea grupului meu care a avut o sarcină foarte dificilă. Susținem eforturile Comisiei și ale Consiliului pentru ca, în cooperare cu țările arabe, Egiptul și ceilalți membri ai quartetului, să se ajungă la o a focului imediată. Și suntem plini de speranță, domnule președinte, în ceea ce privește declarația făcută ieri de către secretara de stat de senată, doamna Hillary Clinton, pentru a avea o diplomație pragmatică, plină de dialog și de eficiență. Și cel mai important lucru acum, Uniunea Europeană este o uniune a valorilor, printre care cea mai importantă este pacea. Cred de aceea, domnule președinte, că Uniunea Europeană ar trebui să-și mobilizeze toate eforturile, toată puterea sa politică în acest sens. Și aceasta fără să permitem ca în fața unui astfel de conflict să ne lăsăm impresionați. Vă mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Și acum domnul Martin Schulz, 5 minute. Mulțumesc, domnule președinte, doamnelor și domnilor. Astfel de dezbateri sunt întotdeauna foarte dificile pentru toate părțile implicate. Este cu atât mai, sunt cu atât mai dificile cu cât Israelul ne este prieten. Mulți dintre noi, printre care și eu, se simt uh, legați de prietenie de această țară. Iată de ce este important um, să poți discuta aspecte controversate cu prietenii. Acest conflict a făcut uh, mii de victime într-o uh, perioadă scurtă. Este un conflict foarte sângeros, de pe urma care au de suferit cel mai mult femeile și copiii. Avem la dispoziție o rezoluție ONU, iar uh, acum ar trebui să negociem o încetare a focului și să o punem în aplicare. Dar conflictul poate fi rezolvat doar prin aplicarea uh, legislației internaționale, iar dreptul internațional și umanitar trebuie să fie respectate. Aceste lucruri ar trebui să fie de la sine înțelese pentru o țară unde domnește sta, ă, statul de drept, pentru un stat de drept și ă, e rușinos că trebuie să menționăm aceste lucruri. Trebuie deci să existe o încetare a focului, să se înceteze contrabanda cu arme și trebuie să găsim o soluție umanitară la acest conflict. Este foarte important uh, să uh, împiedicăm creșterea numărului morților și să punem capăt uh, acestor evenimente tragice. Bineînțeles, Israelul are dreptul de a se apăra, de a se apăra împotriva celor care vor să distrugă țara. Însă, un stat de drept trebuie să se gândească dacă mijloacele folosite, mijloacele de apărare folosite sunt, uh, nu sunt cumva disproporționate. Și cred că sunteți de acord cu mine când spun că, într-adevăr, aceste mijloace de apărare sunt disproporționate. Sunt de părere că, indiferent uh, de orientarea politică a prietenilor noștri din Israel, noi știm foarte bine că Hamas nu este o organizație pașnică. Știm prea bine că um, reprezentanții Hamas de la putere nu ne împărtășesc valorile. Iată de ce tirul de rachete împotriva Israelului reprezintă un atac împotriva căruia Israelul ar trebui să aibă dreptul să se apere. Însă este greșit să refuzi să respingi dialogul, dacă acest dialog reprezintă o condiție sine qua non pentru pace. Atunci respingerea acestui dialog înseamnă înseamnă escaladarea conflictului și a vărsării de sânge. Iată de ce trebuie să uh, găsim o soluție, trebuie să reușim să vorbim cu Hamasul. Dacă Israel nu poate face acest lucru, înțeleg, înțeleg acest lucru. Trebuie să încercăm să facem noi acest lucru, pentru că mulți cetățeni consideră că acest lucru ar trebui să fie făcut. Există foarte multe posibilități de mediere internațională. Avem quartetul la dispoziție și unul dintre uh, rolurile uh, și, un, și rolul nostru este să sprijinim acest quartet și să ne asigurăm că, um, că are loc dialog între părțile implicate. E greșit să considerăm că acest conflict se va rezolva pe cale militară. căci nu vom obține o soluție cu ajutorul terorismului sau cu ajutorul armelor convenționale. Singura soluție o reprezintă medierea internațională între cele două părți. Avem nevoie de o încetare a focului, de un armistițiu, de a focului acum. Iar acesta trebuie să respecte dreptul internațional, poate cu ajutorul unei forțe internaționale, multinaționale, care să implice statele arabe și musulmane. Am putea face și acest lucru, ar fi o, o soluție posibilă. Când eram tânăr și am, am pășit pe scena politică, mi s-a spus că nu trebuie să discuți niciodată cu teroriștii. Pe atunci teroriștii erau Yasser Arafat. După care, câțiva ani mai târziu, am uh, văzut la televizor uh, că acest terorist a câștigat uh, premiul Nobel pentru pace. Iată, deci, dacă acest lucru s-a întâmplat deja, poate se va mai întâmpla din nou. Întrebarea care se pune este dacă mecanismele pe care le avem la dispoziție sunt îndeajuns pentru stabilirea dialogului. Dacă rezoluția pe care avem la dispoziție și aș dori aici să mulțumesc membrilor grupurilor, grupului meu și al uh, și membrilor altor grupuri care au sprijinit această rezoluție, pentru că este un semnal foarte bun în ceea ce privește îmbunătățirea atmosferei. Deci dacă dorim să obținem acest lucru, atunci ne-am adus și noi o mică contribuție pentru oprirea acestui conflict. Mulțumesc. Mulțumesc foarte mult. Din uh, următorul vorbitor. Mulțumesc foarte mult. Uh, la un moment dat trebuie să stabilim și care sunt nevoile și cerințele noastre. Trebuie să există o încetare a focului. Uh, Uh, o încetare a tirului de rachetă asupra Israelului și o încetare a operațiunilor Israelului în fâșia Gaza, precum și um, uh, permiterea intrării ajutorului umanitar. Să trebuie să se pună capăt uh, contrabandei cu arme și să se redeschidă punctele de frontiere cu de la, între Israel și Gaza și precum și ridicarea embargoului. Această fază va fi foarte complicată și va necesita uh, cu siguranță prezența unei forțe internaționale. Uniunea Europeană ar trebui, deci, să se pregătească pentru participarea la o asemenea forță internațională. Dacă acest lucru va avea succes, Uniunea Europeană, pentru a avea succes, Uniunea Europeană trebuie să se manifeste foarte limpede și să nu fie fragmentată, să dea dovadă de solidaritate acțiunile sunt mai creditoare decât faptele până la urmă. Și SUA trebuie să fie implicată, bineînțeles, precum și Liga Arabă și statele membre ale acesteia. În cele din urmă, aș dori să adaug că Israelul trebuie să mm, îmbunătățească situația din Iordania de vest, pentru că apar din ce în ce mai multe poste de frontiere, se construiește un zid Um, o barieră și populația are de suferit acolo. Acestea, aceasta nu este o alternativă pentru populația din Gaza care dorește să scape de uh, Hamas. Astfel încât uh, uh, sper că va veni ziua când toată lumea va putea vorbi liber și va exista dialog. Mulțumesc foarte mult din part... Doamna Moscadini, două minute. Eh, Mulțumesc, domnule președinte. Ca Toată lumea sunt și eu impresionată de această situație. Dar eu cred că este de datoria mea să renunțăm aici la orice fel de ipocrizie. Pentru că problema vine de foarte departe. Dreptul palestinienilor la un stat liber trebuie să respecte și dreptul Israelului de a fi recunoscut. Și Știm foarte bine că Israel a fost șters de pe harta multor țări. Știm că Franța, Italia, Spania și Germania nu ar fi tolerat în niciun caz o astfel de atitudine din partea altor țări. N-ar fi acceptat niciodată să fie considerate ca țări inexistente. Și știm, pe de altă parte, că nu Israelul a fost cel care a început acest război. Știm că terorismul este una dintre problemele esențiale din lume la ora actuală. Iată de ce, domnule președinte, fără să fim ipocriți, avem datoria de a gândi în alți termeni. Nu putem considera că dialogul cu teroriștii ar fi justificat doar pentru faptul că foarte multe victime civile au uh, existat în acest război, pentru că aceasta ar fi o scuză pe viitor ca orice terorist să utilizeze forța, violența și moartea pentru a se putea legitima din punct de vedere politic. Iată de ce noi, Uniunea Europeană, ar trebui să ajungem la un nivel de coeziune mai mare și să ne putem confrunta cu, să zicem, acest uh, nod gordian probleme economice și de altă factură. Și aceasta să ne permită să ajungem într-o situație în care atât palestinienii cât și Israelul să ajungă la o situație, pentru că toată lumea, ambele părți au de suferit și cred, domnule președinte, că la momentul acesta ar trebui să se revizuiască această poziție pe care o avem în legătură cu ajutoarele pe care le dăm și nu le controlăm. Mulțumesc și acum în numele reverzilor domnul Compendit. Mulțumesc, domnule președinte, președinte, dragi colegi. Situația este cu siguranță de plâns. Speranțele de pace și securitate și pentru unii și pentru ceilalți se evaporă în fumul atacurilor din Gaza și cu fiecare uh, mort, bărbat, femeie sau copil, cu fiecare rănit. Nu, nu niciodată nu ne-am aflat la un nivel de speranță atât de uh, redus ca acum. Și toți cei care spun că acest război este în logica de securitate israeliană, că e un război care se justifică prin faptul că s-au produs, produs atacuri cu rachete împotriva Israelului, și că e justificat să li se dea o lecție palestinilor, toți aceștia n-au înțeles nimic, absolut nimic. Pentru că uh, să dai o lecție, asta e o pedagogie neagră care niciodată n-a funcționat. De la Clausewitz știm că cine a început un război trebuie să știe și cum uh, vrea să-l termine, trebuie să știe care este obiectivul și obiectivul acestui război este mai multă securitate pentru Israel și putem spune de astăzi că acest obiectiv nu poate fi realizat prin acest război și prin modul în care el este purtat. Cu cât ucide mai mulți civili, mai mulți palestinieni, cu atât mai puțină securitate va fi în regiune. Aceasta este drama, aceasta este tragedia care se petrece în acest moment în această regiune. Și din acest motiv trebuie să fim clari aici. Martin Schulz are dreptate Trebuie să protejăm Israelul de Israel. Trebuie să protejăm Israelul de tentația de a merge pe soluția războiului, pe soluția armată. Trebuie să-i protejăm pe palestinieni de Hamas. Trebuie să-i apărăm pe civilii palestinieni de Hamas. Iată sarcina noastră. Nu e ușor. Dar trebuie să fim clari. Și cer Consiliului să înceteze să se gândească la îmbunătățirea relațiilor cu Israelul, la adâncirea relațiilor cu Israelul, atâta vreme cât situația este așa cum este. Este o soluție proastă, nu este soluția care trebuie luată. Cer tuturor celor care uh, a, susțin un dialog cu Hamasul să nu fie naivi. Sigur că să, să fie naiv și să creadă că trebuie discutat cu Hamasul uh, pentru îmbunătățirea situației în Gaza. Dar Hamasul, nu uitați, are nevoie de morți. Hamasul, Israelul a căzut în capcana Hamasului. Cu cât mor mai mulți oameni în Gaza, cu atât mai bine pentru Hamas. Iată unul dintre adevărurile care trebuie spuse pe fața Hamasului. Refuzăm această strategie suicidară a Hamasului, care vrea să creeze martiri, victime pentru a justifica agresivitatea împotriva Israelului. Și aceste lucruri trebuie spuse Hamasului. Și în încheiere vreau să vă mai spun ceva. Singurii care pot uh, regla problema Hamasului sunt poporul israelian. Atâta timp cât Israelul nu încetează ocupația Cisjordaniei și atâta timp cât nu dă o soluție pozitivă palestinienilor din Cisjordania, atunci din ce în ce mai mulți palestinieni vor merge spre Hamas. Dacă dăm o speranță de viață în Cisjordania palestinienilor, ei se vor revolta împotriva Hamasului și ne vor scăpa de Hamas și vor scăpa, să-i scăpăm pe palestinieni de ocupația israeliană din Cisjordania și palestinienii se vor elibera de Hamas. Vă mulțumesc! Mulțumesc pentru uh, stânga europeană unită, doamna Morgantini, două minute și jumătate. Mulțumesc! Um, un locuitor și-a pierdut în ultimul an uh, casa, copii și... Și uh, iată ce spune el, ce spune el uh, cu o voce disperată. Hamas va spune că a câștigat și Israelul va, va spune că a câștigat, dar de fapt noi murim, noi civilii murim pe capete. Dați-mi voie să vă spun ceva, uh, domnule președinte. La fața locului vedeți uh, uh, morții, cadavrele lor, răniții în spitale care uh, nu pot beneficia de tratament. Și nu numai oamenii mor acolo, mor și drepturile omului, moare și uh, visul Declarației Universale a Drepturilor Omului și iată, aceasta este tragedie. Doamna Ferrero-Waldner, știți că vă respect uh, foarte mult. Știu că faceți eforturi imense alături de colegii noastre, dar trebuie să înțelegem cum stau lucrurile. Trebuie să înțelegem că acest război, iar încercarea Israelului de a rezolva lucrurile militarii, nu va ajuta această țară, ci um, va fi sfârșitul Israelului ca forță morală, așa cum a spus David Grossman, în momentul în care uh, a vorbit despre faptul că Isaac Rabin a fost uh, ucis de fundamentaliști izraelieni, nu de extremiști arabi musulmani. Avem nevoie de uh, o încetare a focului. Doctorii în fâșia Gaza, medicii, în fâșia Gaza uh, lucrează în continuu, non-stop și ar trebui să ne uh, asigurăm că uh, acordurile la care se va ajunge vor fi puse în aplicare. E nevoie de de, de diplomație, bineînțeles, dar trebuie să mergem mai departe. Unul dintre instrumentele de care ar trebui să ne folosim este, uh, și mă bucur că s-a făcut referire la acest lucru din partea reprezentantului Comisiei, este vorba de faptul că nu este acum momentul să discutăm. În primul rând trebuie să Uh, aibă loc o încetare a focului. Iată, acesta este principalul nostru mesaj, principalul mesaj pe care trebuie să-l transmitem. Ați vorbit, uh, domnul comisar, despre protecție internațională. Ar fi o greșeală să ne gândim doar la Rafah și Gaza. Uh, protecția civililor și protecția civililor va fi asigurată în momentul în care um, atacurile izraeliene vor înceta. Controlul frontierelor la Rafah și în um, alte părți. Încă de la acordurile de la Oslo, palestinienii sunt blocați, uh, nu pot trece granița nici dacă au nevoie de îngrijiri medicale. Iată, iată de ce se întâmplă lucrurile astfel la ora actuală și trebuie în primul rând să încetăm uh, atacurile și să deschidem coridoare umanitare. Pentru că dacă oamenii nu au ce mânca, dacă nu pot uh, face negoți, dacă nu își pot desfășura afacerile, atunci poate în acest fel vom putea pune presiune asupra Hamas și îi vom obliga să nu mai atace populația israeliană. Dar Cisjordania ar rămâne ocupată și nu trebuie să, și trebuie să, să se renunțe la toate coloniile izraeliene. Mulțumesc, doamnă Morgantini. Vreau să uh, vă mulțumesc pentru că ați încercat să ajungeți la o, să găsiți o soluție pentru Gaza alături de alți colegi. Domnul Beldor are cuvântul. Palestina Mulțumesc, domnule președinte. Palestina este un teritoriu islamic încă de la începutul său și mișcarea islamică respectă acest principiu. Aceștia sunt susținuți de Iran. Și, ținând cont de această ideologie, statul israelian nu are niciun loc. Iar efectele acestui totalitarism islamic s-au uh, văzut foarte clar în zilele acestea în ceea ce se întâmplă în fâșia Gaza. Ceea ce ilustrează foarte bine care este abordarea Hamasului este faptul că aceștia utilizează moscheele de acolo și am putut citi aceasta în ziarele germane de luna trecută. Se spunea că în acest context Există practic un conflict cu Iranul care este pe cale de a fi pregătit și toate acestea nu sunt decât o mică pauză în conflictul cu Israelul. Mulțumesc. Acum domnul Romagnoli, un minut și jumătate pentru neînscriși. Te cari colegi. Mulțumesc, domnule președinte, dragi colegi. Cred că vasta majoritate a acestui Parlament va fi de acord cu apelurile pentru pace și preocupările pe care le-au exprimat mulți colegi și cred că uh, rolul Comisiei este de a facilita dialogul. Cred că Trebuie să susținem această idee a unui coridor internațional pentru pace, dar nu se poate aplica doar în Gaza, ci întregului teritoriu palestinian. Și sunt uh, impresionat de uh, declarațiile doamnei comisar, de informațiile pe care ni le-a uh, oferit și de eforturile făcute este o abordare pe care o susțin total. Trebuie să găsim o soluție cu două state, unul israelian și palestinian, și trebuie să ne asigurăm că legislația internațională este respectată. O soluție militară, a spus domnul Schulz, pur și simplu nu va fi viabilă. și războiul nu rezolvă niciodată problemele în uh, Țara Sfântă, dar să nu uităm că Uniunea Europeană poate să-și susțină cu anumite instrumente misiunile diplomatice. Mulțumesc foarte mult. Mulțumesc, spune președintele. Domnul Schulz vă este foarte recunoscător că l-ați menționat în aceeași propoziție cu Sfântul Părinte. Domnule Elmar Brock, două minute. Domnule președinte, domnule comisar, Doamnă comisar, domnule președinte în exercițiu, uh, s-ar putea să aveți dreptate în ce privește pe Martin Schulz. Îmi permite să mă întorc la uh, sursa problemei. Avem o organizație Hamas care e împotriva unei soluții cu două state, care respinge existența Israelului, care acționează foarte brutal împotriva propriului său popor îi folosește pe oameni ca pe niște scuturi umane în școli și în moschei, evident atunci trebuie să fim temperați în reacțiile noastre față de ce se întâmplă cu civile Dacă îți folosești propriul popor ca scuturi umane, atunci ce mai poți să mai spui? Este ca și cum ai încerca să măsori două lucruri de naturi diferite. Într-un război, dacă e război, atunci uh, asta nu dă dreptul să ucizi oricum. n-ar trebui să fim părtinitori, dar ar trebui să facem uh, tot ce putem pentru a realiza o încetare a focului, ca să putem după aceea să trimitem ajutoare umanitare. Domnule Schwarzenberg, domnule comisar Ferrero Waldner, împreună cu susținerea din partea delegațiilor naționale, uh, se pare că ați reușit să faceți uh, destul de mult, cel puțin mai mult decât uh, Națiunile Unite sau ONU uh, sau în uh, Statele Unite, pe noi am văzut implicându-se prea mult și vă mulțumim pentru asta. Acum trebuie să luăm în considerare două lucruri. Trebuie încheiată operațiunea militară israeliană, dar trebuie de asemenea să ne asigurăm că aceste rachete care sunt fabricate în Corea și în Iran Uh, nu mai ajung în mâinile Hamasului. Acesta trebuie să fie scopul uh, încetării focului. Trebuie să ne asigurăm prin intermediul unor tratate internaționale, prin intermediul quartetului, prin intermediul Ligii Arabe, folosind foarte mult Egiptul, să ne asigurăm de faptul că acel coridor de 15 km este bine supravegheat, ca astfel încât contrabanda să nu poată continua. Și în ce privește atacurile militare israeliene, aș face un ultim comentariu. Uh, vorbim aici doar de un prim mic pas. Dacă Israelul dorește ca, partenerii să, ca palestinienii să fie un partener decent de discuție și chiar dorește o soluție cu două state, trebuie să se asigure că palestinienii și președint, că președintele Abbas, guvernul palestinian, are susținerea poporului și asta înseamnă oprirea implantărilor uh, uh, de coloni dacă e vorba să se țină negocieri uh, reale și un, să existe un nou viitor pentru regiune. Mulțumesc. Mulțumesc că ați depășit uh, oarecum timpul. Doamna Pascualina Napoletan, în numele socialiștilor. Mulțumesc, domnule președinte. În fața acestei tragedii îngrozitoare rămânem fără cuvinte. O armată care, care ucide sute de civili, printre care femei și copii, Uh, se comportă la fel ca organizațiile teroriste împotriva cărora pretinde că luptă. Dacă știți care este um, um, localizarea geografică a Gazei și vă dați seama că uh, orice operațiune militară va duce la pierderi de vieți omenești în rândul civililor. Israelul poate oare să spună că este mai sigur astăzi după ce a stârnit atâta ură? Uh, iar în același timp vor trebui să găsească o soluție, iar acest lucru va trebui să se facă prin dialog cu Hamas, astfel încât cerem și noi um, o încetare a focului, așa cum a cerut și Consiliul de Securitate al ONU și cerem ambelor părți să respecte acest armistițiu de încetare a focului. Dorim ca Europa să facă tot ce este în putință pentru a se ajunge la o încetare a focului. Însă aceste masacre nu, um, nu înfrâng Hamasul, ci nu fac decât să slăbească autoritatea palestiniană. Deci îi slăbește pe cei care au mizat totul pe negocierile cu Israelul. Trebuie să ne întrebăm sincer și clar ce s-a obținut până acum, iar răspunsul este absolut nimic. Acesta este răspunsul pe care trebuie să-l dăm dacă dorim să punem capăt, să stârpim ura și violența în regiune. Mulțumesc foarte mult, spune domnul președinte. Mulțumesc că ți-ai respectat timpul de vorbire. Doamna Desarnes, două minute. Mulțumesc, domnule președinte. Cu toții suntem responsabili de ceea ce se întâmplă în Orientul Mijlociu. Noi, Europa și comunitatea internațională am permis ca situația să se degradeze am permis să se facă acest lucru atunci când securitatea Israelului era atacată și atunci când blocada din Gaza a devenit imposibilă. Astăzi ne aflăm în cea de-a 19 zi a războiului, aproape o mie de morți, dintre care foarte mulți copii, mii de persoane care vor fi evacuate, zeci de mii de refugiați care nu mai au case și care nu știu unde să meargă, o situație umanitară din ce în ce mai proastă, 700 de mii de persoane care nu au electricitate, o treime din populație care nu mai au apă și gaze și iată, de trei săptămâni același lucru, trei săptămâni în care au trăit sau, mai degrabă spus, n-au putut trăi. Prea multă suferință, prea multă nefericire care trebuie să se termine odată pentru totdeauna, imediat. Iar responsabilitatea noastră, a europenilor, este aceea de a nu fi complezenți față de nimeni. Responsabilitatea noastră a europenilor este de a face presiune asupra ambelor părți pentru ca în sfârșit să negocieze. Și e o chestiune de zile, poate chiar de ore, până când nu vom ajunge la o situație de nereparat, în special în Gaza. Trebuie să garantăm securitatea Israelului, trebuie să garantăm populației din Gaza că mâine va putea trăi în pace trebuie controlate frontierele și trebuie ridicată blocada. Și cu toții știm că pentru a ajunge la acest acord ar fi de ajuns ca Europa, Statele Unite și țările arabe care se reunesc poi mâine să vorbească cu o singură voce. Și aș vrea să vă spun care este convingerea mea intimă înainte de a încheia. Nu e vorba de câștigarea războiului, ci a păcii. Vă mulțumesc! Mulțumesc, Robert Angelilli, un minut. Molto apprezzabili davvero le parole della Commissione. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Um... Salut uh, cuvintele domnului comisar, precum uh, și pe ale dumneavoastră, în momentul în care condamnați uh, netăgăduit Hamasul pentru, înceta, pentru întreruperea încetării focului, dar spuneți în același timp că reacția Israelului a fost pe deplin disproporționată. Însă, orice am spune, criza continuă, iar civilii sunt cei care au nevoie de ajutor umanitar, mai ales femeile și copii. Și ar trebui să ne punem unele întrebări în timp ce copiii noștri sărbătoreau Crăciunul, câți copii uh, mureau în Gaza? Câte sute de copii mureau în Gaza? Poate face mai mult comunitatea internațională, eu cred că da, și ar trebui să facă mai mult. Ar trebui să punem umărul mai mult, pentru că nu e de ajuns să ne dăm cu părerea despre Hamas sau Israel, să vorbim despre responsabilitatea lor, să spunem a cui vine e mai mare. Pentru că putem vedea cu ochiul liber că Europa nu a făcut destul. Am eșuat. Am arătat că suntem slabi, că nu avem o strategie durabilă pentru pace. E clar că astăzi trebuie să cerem răspicat o încetare a focului, dar nu este de ajuns. E nevoie de impunerea unor condiții dure care să însoțească procesul de pace în Orientul Mijlociu. Vreau să vă reamintesc despre ce a spus uh, Papa. Um, este nevoie de, uh, de a disemina speranța de, de viață în libertate și pace, iar violența, ura și neîncrederea sunt forme ale sărăciei și cele mai grele de înfrânt. Vă mulțumesc foarte mult. Uh, doamna Angelini, v-ați depășit timpul de valorie. Doamna Fliotra, are cuvânt. În Gaza am văzut uh, moarte, am văzut răniți, dar am văzut și oameni care trăiesc, care au dreptul să trăiască și pe care avem obligația să-i protejăm. Protecția populației civile este prioritatea absolută și nu există nicio scuză să nu facem totul pentru a proteja această populație. Și vă cer, domnule președinte al Consiliului, aveți sentimentul astăzi că ați făcut tot ce ținea de noastră pentru a obține de la autoritățile israeliene încetarea operațiunilor militare eh, nediscriminate și disproporționate? Cu siguranță că nu când uh, zvonuri despre această operațiune ajunseseră în ambasade, Consiliul, contrar Parlamentului, și-a reafirmat hotărârea de a relansa relațiile. Când ONG-urile cereau Consiliului de Securitate să sesizeze Curtea Penală Internațională pentru uh, a uh, examina posibilitatea existenței unor crime de război, Consiliul nu își poate mobiliza clauza privind drepturile omului din uh, tratatul cu Israelul. Mi este rușine că nu putem face mai mult, că m-am săturat să aud că suntem la maximul eforturilor și că politica noastră este doar esențial umanitară și se referă doar la repararea distrugerilor făcute de operațiunile militare. Până unde putem merge în violare? violarea dreptului umanitar uh, înainte ca să uh, activăm această clauză privind drepturile omului. Dacă nu suntem capabili să creăm mecanisme eficace de presiune, atunci nu știu realmente ce situație va justifica ca vreodată să acționăm. Și vă spun foarte pe față, dacă atitudinea business as usual continuă să prevaleze în relațiile noastre cu Israelul, veți îngropa odată cu cei o mie de morți din Gaza articolul 11 al tratatului, politica drepturilor omului ale Uniunii Europene și proiectul european darf doch darum bitten, die Redezeit einzuhalten. Kyriakos Triantafilidis, zweieinhalb Minuten. Mulțumesc, domnul Triantafilidis. Două minute și jumătate. Fâșia Gaza, după ce am văzut masacrarea în mod predominant a civililor, trebuie să-mi exprim solidaritatea cu poporul palestinian. Timp de 17 zile ei au fost uh, atacați de mașina de război israeliană care nu respectă legile internaționale. De asemenea, vreau să susțin procesul de pace din Israel și uh, doresc să se pună capăt războiului. După această perioadă de blocadă și de război care a transformat fâșia Gaza într-o adevărată închisoare, extinderea coloniilor după divizarea teritoriului palestinian, forțele de ocupație au trecut la operațiuni militare. Și atacurile cu rachetă împotriva sudului Israelului și vreau să spun aici că sunt împotriva oricărui fel de atac împotriva civililor au fost doar un pretext. E vorba de puteri, de jocuri de putere care sunt utilizate acum pentru alegerile israeliene. Consiliul de Securitate a adoptat o rezoluție. Stat, Israelul este un stat și nu o organizație. Este membru al Națiunilor Unite și a avut posibilitatea să se pronunțe și trebuie să respecte rezoluția aceasta și celelalte care au fost elaborate la nivel internațional. Trebuie să se respecte legile internaționale și nu mai trebuie să se acorde impunitate nimănui. Trebuie să existe anchete atunci când e cazul și comunitatea internațională trebuie să ceară încetarea imediată a focului și retragerea trupului, accesul la ajutorul umanitar, libertatea de mișcare a populației și accesul pentru misiunile de observație. Națiunile Unite au luat măsuri, dar doar la nivel umanitar. Acum trebuie să se pronunțe și la nivel politic utilizarea uh, clauzei acordului de asociere, să se pună capăt tuturor acestor probleme. Există doar o soluție politică posibilă și ar trebui să se respecte legea internațională, să se pună capăt ocupării a Palestinei de, de 42 de ani, să se ajungă la o soluție pașnică atât pentru israelieni cât și pentru palestinieni și pentru a salva generațiile viitoare trebuie să punem capăt războiului acum. Mulțumesc. Domnul Patrick Lui, un minut. Domnule președinte, de câte, acum câteva mii de ani, David s-a confruntat cu Goliat pentru a vedea dacă pământul sfânt e promis moabiților, filistinilor sau evreilor. Și acum se uh, repetă această dramă în acest uh, teritoriu care este sursa civilizației noastre. Uh, Uh, este legitim și urgent să asigurăm recunoașterea și siguranța statului israelian. Și pentru asta se impune o singură soluție, să asigurăm nașterea unui stat palestinian realmente suveran. Uh, aici, ca și în altă parte, multiculturalismul are limitele sale. Acolo unde există două popoare, trebuie să existe două state. Dacă există o eficacitate a ajutorului european, acesta trebuie să se concentreze sub, asupra unui obiectiv de a face să crească acest stat palestinian unde uh, legea îi protejează pe cei slabi și îi obligă pe cei puternici. Este o urgență să marginalizăm pe toți extremiștii, uh, dar și să nu spunem că doar cei puternici sunt uh, extremiști. Legea talionului nu este nici morală, nu este nici militară, ci deci este politică. Așadar, să trecem la treabă. Jimmy Alistair, un minut. Domnule președinte, urăsc terorismul. Uh, repudiez propaganda terorismului. Poate pentru că vin din Irlanda de Nord sunt mai conștient la acest aspect, iar în momentul în care uh, Hamas strigă în gura mare că este nevoie de uh, atacuri uh, după ani de zile de tir de rachete asupra Israelului, Uh, sunt uluit pentru că știu foarte bine că Hamas, asemenea Ira, în, cum Ira în țara mea, sunt uh, maestri ai terorismului și propagandei care sunt arte îngemănate. Domnule președinte, haideți să fie limpede. Israelul acceptă o soluție două etape, uh, două state. Hamasul nici măcar nu acceptă dreptul de existență a Israelului, astfel încât atacă teritoriul israelian. Iar uh, după uh, o perioadă de îndurar, de, de a îndura aceste atacuri când Israelul se apără, uh, atunci ei sunt vinovați. Dar răspunsul, soluția este în mâna Hamasului. Trebuie să se oprească atacurile asupra Israelului. Doamna Crața Țagaropoulos, două minute. Mulțumesc, domnule președinte. Dragi colegi, cu toții suntem de acord, situația din Gaza este tragică. Și ne aflăm acolo pe pragul catastrofei umanitare și trebuie să reacționăm. Aș vrea să felicit Comisia care și-a intensificat eforturile, de asemenea președinția pentru inițiativa pe care a avut-o și pentru munca de coordonare pe care a exercitat-o și de asemenea vreau să felicit și Egiptul pentru rolul său. Acum trebuie să se pună capăt imediat ostilităților și să înceteze conflict, focul. E foarte important ca ajutorul umanitar să ajungă până acolo și să se controleze contrabanda cu arme, să se pune capăt acesteia și a trecerii ilegale de persoane la punctele de frontieră. La toate aceste puncte suntem cu toții de acord, însă se pune problema care sunt etapele următoare. S-a spus că trebuie să continuăm și suntem pentru cu procesul de pace care va duce la soluția două state, două state care să se respecte reciproc. Aceasta nu e nimic nou, e un lucru pe care l-am cerut și l-am susținut de foarte mult timp. Și totuși, fără niciun rezultat, n-am reușit să ieșim din acest cerc vicios care este uh, păgubitor pentru israelieni și pentru palestinieni și pentru întreaga regiune. Trebuie să avem grijă de acțiunile noastre, de practicile noastre, trebuie să fim mai curajoși și mai determinați. Trebuie să spunem acest lucru la nivel bilateral cu Israelul, să avem un dialog sincer în cadrul parteneriatului pe care îl avem cu această țară pentru a învăța lecțiile trecutului, pentru a învăța din, din ceea ce s-a întâmplat în trecut, pentru a putea lua măsurile de încredere necesară între toate părțile implicate. De asemenea, ar trebui să spunem palestinienilor cât de importantă este pacea și coexistența pacifică. Mulțumesc, domnul Svoboda, două minute. Mulțumesc, domnule președinte. Domnul Topolanec a făcut azi dimineață unele eh, remarci și aș spune în eh, discursul meu eh, care are o perspectivă austriacă. În primul rând, aș spune că doresc să urez bun venit președinției cehe. Dragi colegi, Atunci când uh, am fost în Israel, și anume chiar înainte de atacurile împotriva fășiei Gaza, uh, mi s-a spus că totul uh, funcționa foarte bine. Ministrul Afacerilor Externe a spus că va vedea cum vor evalua, evolua lucrurile, dar a adăugat că nu există parteneri cu care să negocieze pentru pace, din păcate. Noi credem că uh, fie și cu reprezentanții moderației Hamasului nu putem să uh, negociem, nu putem uh, lua în considerare ideea de a, de a discuta cu ei și noi suntem cei care am contribuit la distrugerea guvernului anterior. E o eroare pe care am făcut-o. Mie nu-mi place Hamasul pentru că este o organizație teroristă și, în al doilea rând, pentru că apără idei fundamentaliste. Dar aici nu e vorba de simpatii sau antipatii, ci de soluții care trebuie găsite și, așadar, trebuie cu siguranță să facem ceea ce au făcut un număr de colegi și anume să uh, Uh, găsim o posibilitate ca populația din Gaza să aibă o, posibilitate, o viață decentă. De ce uh, votează pentru Hamas? Pentru că ei văd ca pe ultima lor șansă de supraviețuire. Acest lucru trebuie să se schimbe. Trebuie să dăm condiții de viață sustenabile acelor persoane. Și, în fine, Elmar Brock a spus că principiul proporționalității nu se aplică. Ba da, ba da, se aplică în dreptul internațional uh, și în relațiile între popoare. Pentru că dacă încălcăm acest principiu, încălcăm dreptul însuși și nu putem accepta, accepta așa ceva. Mulțumesc, Chris Davis, două minute. Acum trei zile eram uh, în Gaza și ce am văzut m-a, îngrozit. Am uh, văzut poze cu, cu copii izraelieni cu brațele ridicate în fața puștilor naziste, ți se rupe inima și nu putem să uh, dăm uh, un, o, um, nu, nu se explică de ce un popor care a suferit atât de mult în secolul 20 acum face să sufere un alt popor. Pentru că uh, bombardamentele nu încetează niciodată și uh, Uh, sunt uh, o mașină de ucis a secolului 20. Au murit deja 300 de copii și alte sute sunt uh, grav răniți. Acest, această reacție este disproporționată. Este o manifestare a răului, pur și simplu. Da, trebuie să înceteze tirul rachetelor uh, asupra Israelului. Am spus acest lucru reprezentanților Hamas deja. Dar um, să nu ne mai vorbească oficialitățile israeliene despre nevoia de a opri terorismul, pentru că uh, bombardarea Palestinei um, ar uh, iar face pe reprezentanții israelieni teroriști. Uh, niciodată până acum, niciodată până acum, din câte știu eu, Uniunea Europeană nu, nu a, a Um, luat și măsuri uh, pentru a sprijini critica pentru a sprijini critica acțiunilor israeliene față de palestinieni. Și n-am făcut decât să dăm undă verde Israelului să facă ceea ce dorește. Am, am eșuat, deci nu am tras învățăminte din, uh, lecții, din istorie. Nu putem avea pace dacă nu, dacă nu, se, dacă nu există dialog și, noi, și se refuză discuția cu reprezentanții autorității autorității palestiniene. Acum vorbim despre uh, o aprofundare a relațiilor cu Israel. Nu, uh, nu numai că nu condamnăm Israelul, ci îl, um, îl și recompensăm. Iar cei care doresc pace în Orientul Mijlociu trebuie să își dea seama că e momentul să ne reanalizăm acțiunile. Mulțumesc uh, foarte mult, uh, domnul Onah, în două minute. Mulțumesc, domnule președinte. Războiul din Gaza este un adevărat scandal. Toată lumea știe că o soluție militară nu poate fi o reușită în Orientul Mijlociu. Doar o soluție politică poate asigura pacea și reconcilierea în regiune și trebuie să pună capăt imediat acestui conflict. De aceea susțin existența unui stat palestinian independent cu o economie puternică și cu un plan politic. De asemenea, o soluție cu două state care să se respecte reciproc. Bineînțeles că Israelul are dreptul de a se apăra, însă a mers prea departe cu aceste atacuri, atacuri care sunt imorale și comunitatea internațională nu poate să neglijeze acest lucru. Procesul de pace trebuie imediat reluat și sper ca uh, noul ales președinte a Statelor Unite, domnul Obama, să facă acest lucru și îi urez succes în aceasta și pe viitor. Mulțumesc, domnul Hammerstein, un minut și jumătate. Mulțumesc, domnule președinte. Și eu am fost în Gaza în urmă cu câteva zile. Experiența noastră a fost una deosebit de impresionantă. Am fost de asemenea și în Egipt. Și văd că ne aflăm la sfârșitul unei perioade. Se termină perioada administrației Bush și aceste ultime reminiscențe ale guvernului Bush sunt dureroase și sângeroase. Suntem într-un moment de trecere, trecere către o altă politică pentru Orientul Mijlociu și cred și că Uniunea Europeană ar trebui să fie lider. O politică care uh, începe cu ceea ce a spus Obama că va vorbi cu Iranul. Într-adevăr, va face acest lucru și noi va trebui să vorbim cu toți cu toți reprezentanții, printre care și Hamas. E vorba de o nouă politică în Orientul Mijlociu și de o politică de cooperare care trebuie să țină cont de valorile noastre, să țină cont de dreptul internațional. Sutele de copii pe care i-am văzut în Gaza, care ne trageau de mânecă și se uitau la noi în ochi cu atâta speranță, cred că merită măcar un răspuns, așa cum merită și copiii din Israel. Și aceasta înseamnă că avem nevoie de acțiuni, acțiuni la fața locului pentru a da mai multă speranță moderaților. Cel mai trist lucru este că astăzi moderații sunt acuzați, sunt numiți strădători pe străzi și eu când m-am oprit cu taxiul în Sinai, am văzut în acea regiune doar Halid Mashal. Acesta este rezultatul, acesta este produsul secundar al acestui război, care nu va aduce în niciun caz pacea și securitatea pentru Israel și nimic bun pentru noi. Și dacă nu îi punem capăt, dacă nu terminăm cu această pedagogie a catastrofei, aceasta va aduce ura și pe străzile Europei. Vă mulțumesc! Mulțumesc, domnule Hammerstein, și dumneavoastră ați depășit timpul. Domnul Portas, un minut. Mulțumesc, domnule președinte. O mie este numărul de azi. O mie de morți în urma pedagogiei negre. Dar, iertați-mă pentru sinceritate, dar câte vieți omenești uh, vor mai uh, trebui să fie pierdute uh, iar astăzi cerem încetarea focului și încetarea atacurilor asupra civililor. Dar uh, ne punem întrebări și asupra responsabilității noastre. Ne amintim că Consiliul a hotărât aprofundarea relațiilor diplomatice cu Israelul împotriva părerii Parlamentului European. A, a fost uh, o acțiune uh, de complicitate. Trebuie să vorbim acum cu Hamas și am fi câștigat mai mult dacă am fi respectat alegerile din Palestina, iar, nu, iar Europa nu trebuie să plătească uh, Uh, problemele făcute de uh, celor mai puternici care s-au implicat. Încetarea focului este necesară, într-adevăr, dar trebuie să știm că pacea depinde de, uh, opri, de terminarea ocupației israeliene. Și acest, această chestiune trebuie să restabilească ordinea politică. Vă mulțumesc, doamna Sinet, două minute. Ce se întâmplă în Gaza este îngrozitor. Și faptul că această distrugere este susținută de țări eh, presupus eh, civilizate este incredibil susțin ideea că Israelul are dreptul să trăiască din, uh, fără amenințarea rachetelor, însă ce se întâmplă în Gaza nu poate fi justificat în niciun fel. Însă lucrul cel mai rușinos pentru noi în Uniunea Europeană este că acest lucru este făcut de unul dintre partenerii noștri comerciali preferați. În 2007, valoarea comerțului a fost 25,7 miliarde de euro Dat fiind uh, că noi contribuim cu atâția bani la economia Israelului, avem și o mare responsabilitate atunci când banii aceștia contribuie la moartea civililor și copiilor. Dacă nu acționăm, sângele acestora va fi și pe mâinile noastre și uh, cer Parlamentului și tuturor instituțiilor europene să impună sancțiuni comerciale împotriva Israelului imediat și să le mențină până când se ajunge la o încetare a focului. Dacă nu facem asta și dacă nu facem tot ce putem pentru, a încet, uh, pentru ca uciderea să înceteze, devim, devenim complici la aceste ucideri. Mulțumesc, Tokia Zaifi, două minute. Mulțumesc, domnule președinte. Încă o dată, armele sunt cele care vorbesc în uh, Orientul uh, apropiat. Încă o dată, principalele victime sunt femeile și copiii, răniți cu miile și uciși cu sutele. Încă o dată, istoria se repetă în toată oroarea sa aici, la porțile Europei. Și constatăm că, în ciuda inițiativelor sale, Europa nu este eficace în uh, oprirea acestui conflict uh, major care se află în zona sa de influență imediată. Acest lucru devine incomprehensibil pentru o mare majoritate a, opinii, a opiniei noastre publice care refuză din ce în ce mai mult această impotență. Trebuie să uh, acționăm cu vigoare și cu autoritate, doamnă comisar, în, uh, pentru a obține pacea. Rolul uh, Uniunea pentru Mediterana și adunarea parlamentară mm, euromediteraneană trebuie să acționeze și să fie utilă în acest sens. Să susținem planul de pace franco-egiptean pentru încetarea imediată a focului, securizarea frontierei între Israel și fâșia Gaza, redeschiderea punctelor de trecere și mai ales, mai ales ridicarea blocadei asupra Gazei. Trebuie să cerem de asemenea aplicarea imediată a rezoluției ONU. După această primă etapă, trebuie să mergem și mai departe, propuzând, propunând uh, crearea unei forțe militare, nu doar multinațională, ci și euro-mediteraneană. Acesta ar fi actul fondator al unei voințe politice afirmate în favoarea unei Pax Europeana, așteptată de atât de mult uh, vreme de toate popoarele din zona Mediteranei. Aș vrea să vă atrag astăzi atenția asupra unei situații inedite. Odată cu conflictul din Orientul apropiat, intrăm încet încet într-o zonă de înalt risc, o zonă de confruntare între civilizații. De fapt, încă de la nașterea conflictului israelo-palestinian, întotdeauna a existat o mobilizare a opiniei publice arabe. Astăzi este o opinie publică musulmană care depășește deja geografia țărilor arabe. Asta indică o schimbare radicală a naturii conflictului. Europa are o responsabilitate istorică, aceea de a întări de urgență dialogul civilizațiilor. Vă mulțumesc foarte mult, Veronic de Kaiser, două minute în numele PSE. Monsieur le Mulțumesc, domnule președinte. M-am exprimat de atâtea ori în fața acestei adunări pentru a profita de pe urma oricărei speranțe de pace și să spunem Hamasului, în ciuda faptului că au câștigat alegerile acest lucru, încât nu mai vreau să revin asupra acestei teme. Vreau să spun că sunt mâhnită la maxim și sunt nu vreau să mă las uh, dusă de aceste emoții pe care le simt în fața acestui masacru, în fața propagandei pentru război pe care o aud peste tot, în fața amalgamului, în fața acelei uri de acelei uri și antisemitism care apar pe străzi și nu am decât câteva cuvinte pentru aceasta. Europa trebuie să se întoarcă la valorile sale fundamentale și pentru mine acestea sunt evidente, dar poate că e bine să le reamintim. În primul rând, viața unui palestinian este la fel de importantă ca cea unui israelian. Și nu doar viața sa, ci și viitorul și libertatea sa. A doua, dreptul internațional trebuie respectat. Dreptul internațional înseamnă, bineînțeles, încetarea imediată a focului, dar și respectarea tuturor rezoluțiilor ONU a Convenției de la Geneva, când în ziua de astăzi această regiune a devenit o regiune a, care nu respectă dreptul internațional și populația sa este ostatică. În al treilea rând, justiție pentru toate aceste crime, indiferent de cine e vinovat și cum. Pentru că nu va exista niciodată securitate fără pace și nici pace fără justiție. Și justiția de tranziție. Aceasta există tocmai pentru aceasta, pentru că altfel ura va crește în continuare și am văzut în ultimele zile că există un potențial de ură care este mai periculos decât bombele și, în sfârșit, Europa trebuie să aplice condițiile parteneriatului său și inclusiv aliniatul 2 al acordului de asociere în ceea ce privește respectarea drepturilor omului și aceasta este o obligație pe care nu o putem neglija. Și, de fapt, Israelul nu este o excepție. Are responsabilități de stat și nu poate fi pus pe picior de egalitate cu Hamasul. Acest lucru nu poate fi neglijat când vorbim despre dreptul internațional. Am văzut săptămâna trecută o populație care se află într-o capcană, sute de mii de copii, de al cărui viitor suntem responsabili și am ieșit de acolo, din Gaza, doar pentru că suntem europeni. Palestinienii nu reușesc să iasă din Rafa decât cu picioarele înainte sau în ambulanțe, pentru că sunt victime sau uh, răniți. Europa nu mai poate fi Europa dacă uităm aceste drepturi fundamentale. Vă mulțumesc! Mulțumesc, Frederic Ries, două minute și vă rog să respectați timpul pe care îl aveți. Mulțumesc foarte mult. Uh, vreau să um, mă refer la spusele lui Daniel Convendit. Este vorba de dezvăluirea de, de astăzi, aceste tragedii a imaginilor de morți și răniți care care defilează pe ecranele televizoarelor. Aceste imagini sunt insuportabile, ca de altfel toate imaginele de război, uh, toate conflictele, inclusiv, uh, uh, inclusiv cele despre care vorbim, cum ar fi Congo, Darfur, Zimbabwe, dar și Cecenia, să nu uităm Cecenia, că și acolo au loc um, orori într-o tăcere mediatică și politică, um, o tăcere asurzitoare. Și am um, am mai spus deja că indignarea variază în rândul colegilor, dar doamna Morgantini ne-a reamintit acest lucru în nenumărate rânduri și nu numai domnia sa. Nu există o contabilitate a morților, nu există o ierarhie a suferinței. Fiecare mort, bărbat, femeie, copil, de o parte sau de alta, reprezintă um, o victimă prea mult și uh, pentru a nu avea confruntări inutile, sterile, pentru a nu vorbi despre răspunderea istorică a unei părți sau a altea, nu are rost să vorbim despre acest, acest lucru. Am uh, auzit deja aceste argumente, putem să vorbim despre reacția desproporționată a Israelului, dar nu putem să punem sub semnul întrebării dreptul Israelului de a se apăra. Nimeni nu, nicio țară nu va sta cu mâinile în sân în ce, timp ce este atac, atacată cu rachete. Așa cum am spus, trebuie să se negocieze o încetare a focului, trebuie să se deschidă drumul uh, ajutoarelor umanitare și trebuie să se oprească contrabanda cu, al- cu arme prin tuneluri, iar uh, în, în diverse locuri, în Anapolis uh, uh, și altele, s-a vorbit despre aceste chestiuni, s-au pus toate problemele esențiale și trebuie să existe renunțare de o parte și de alta. Iar când vorbesc despre renunțare, mă alături domnului Schulz, care nu mai este aici, uh, chestiunea este nu să vorbim cu Hamas, ci cum vorbim cu Hamas, în ce condiții, iar uh, Uh, majoritatea, uh, iar majoritatea colegilor mei și-au, de, și-au depărtat timpul de vorbire. Răspunsul este al lui Yasser Arafat, care când a spus că Uh, Carta uh, liberticidă și, morti, uh, și mortiferă este caducă, iar acest cuvânt a intrat deja în vocabularul palestinian, iar rolul Uniunii Europene este să-i aducem pe protagoniști, pe Israel, palestinieni, dar și pe vecini la masa negocierilor pentru a se ajunge la un acord de pace durabil. Vă mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Nimeni n-ar trebui să vă urmeze exemplu să-și depășească timpul. Doamna Guca, vă rog. Mulțumesc foarte mult. Duminică, 11 ianuarie, am mers la Rafa, în Gaza. E o zonă complet uh, închisă. Populația civilă nu are cum să scape de atacurile zilnice ale Israelului. Odată ce ai văzut acest lucru cu ochii tăi, poți abia atunci să înțelegi suferința care există acolo. Avem nevoie de o soluție urgentă și permanentă a acestui conflict. Am fost afectați uh, foarte mult de ororile pe care le-am văzut și de suferința pe care am văzut-o și de distrugerile extraordinare pe care le-am văzut. Și de aceea <clears throat> cer ca aceste atacuri să înceteze imediat. Dar și Hamasul trebuie să-și înceteze atacurile și contrabanda cu arme. Frontiera ar trebui deschisă imediat, astfel încât uh, transporturile umanitare să poată ajunge în această zonă. Am văzut de asemenea la frontieră că există doctori, medici care stau acolo, sunt pregătiți să intre în Gaza și să ajute, însă punctele de trecere a frontierei sunt închise, așa că ei nu pot intra. Așadar, vă rog, aceste puncte trebuie să fie deschise pentru ca ajutorul umanitar să pătrundă. Mulțumesc. Mulțumesc, domnul Vladimir Zelezni, un minut în numele Independență Democrație. Mulțumesc, domnule președinte. Cu toții suntem îngrijorați de aceste morți, însă n-ar trebui să fim ipocriți. Ce țară ar permite, precum Israelul, să fie atacată timp de ani de zile de rachete și să aibă atâția morți în rândul civililor? Însă Hamasul nu este o victimă, ei au fost aleși în mod democratic și doresc să obțină eliberarea, însă vor eliberarea de evrei și distrugerea Israelului, un lucru comun criminalilor și trebuie să împărtășească cu ei destinul acestora și se ascund în spatele școlilor și a civililor și a moscheilor pentru a lansa rachete. Mi-aduc aminte de bombardamentul Dresdei și acolo știm care a fost rezultatul. Mii de civili au fost omorâți și nimeni nu a criticat acest lucru pentru că se știa dinainte și uh, germanii știau ce aleseseră, așa cum și palestinienii au ales Hamasul. Știu că există foarte multe ajutoare care merg în Gaza pentru populația de acolo și cu ajutorul acestor bani ei construiesc tunele pentru contrabanda cu arme. Acest lucru este disproporționat. Domnul Hogmar, pentru două minute, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Există aici două aspecte foarte importante care m-au uluit în dezbaterea de astăzi. În primul rând, există o majoritate în Parlament care este pentru încetarea focului imediată, iar în al doilea rând, există un sprijin larg pentru recunoașterea tuturor partidelor de către toate partidele a existenței Israelului. Aceste premise sunt foarte importante, sunt un punct de plecare foarte important. Tragedia din fâșia Gaza este o tragedie, indiferent uh, de care parte a frontierei se registrează morții, ne confruntăm cu o tragedie, să nu uităm. Se mm, ucid uh, se ucid civili în mod voluntar, se face acest lucru. Iar uh, noi trebuie să încercăm să ajungem la o soluție pașnică, pentru că altfel uh, situația ar fi tragică la nivel internațional. Contrabanda cu arme și tirurile cu rachete ne-au adus uh, la situația de față. Această tragedie a început cu un conflict între evrei și palestinieni. Eu nu vreau să arunc vina asupra nimănui. Chris Davis dorește, Chris Davis dă vina pe o parte sau alta, dar eu nu vreau să fac acest lucru. Pentru că Parlamentul nu trebuie să adopte o astfel de poziție. Este un conflict între evrei, este vorba aici despre un conflict între evrei și palestinieni, între extremiști și moderați, pentru a explica lucrurile mai clar. E nevoie să spunem oamenilor că pentru a nu pune gaz pe foc, că suntem împotriva acestui conflict și dorim să-i ajutăm pe moderați. Mulțumesc, doamna Siv domnul Siviec. Mulțumesc. Mulți de aici din sală au dat dovadă de ipocrizie și de demagogie. Conflictul la care asistem astăzi este unul asimetric. Timp de trei ani s-au lansat rachete împotriva Israelului și nimeni nu a fost criticat pentru aceasta, iar astăzi condamnăm Israelul și e ușor să facem aceasta pentru că Israelul este membru al Națiunilor Unite, este, are propriul său guvern și este ușor să-l critici. Pe de altă parte, avem o organizație teroristă și nici măcar nu știm bine cine sunt ei. Și ei sunt uh, cei care au în mâinile lor viața civililor, în spatele cărora se, se ascund. Există și o altă asimetrie, pentru că numărăm victimele în rândul palestinienilor și nu numărăm uh, numărul persoanelor israeliene care uh, sunt intimidate. Și, și mai rău este acea simetrie a vorbelor și a faptelor, pentru că e foarte greu să fim eficienți fără prezență internațională, fără de care nu se poate soluționa acest conflict. Iată de ce Vreau să mă refer la toate acele proteste care au fost organizate împotriva acțiunilor disproporționate ale Israelului, dar ați dori, ați numărat oare uh, cele șapte mii de ranchete care au fost uh, lansate de Hamas? Există o lege care trebuie respectată pentru că altfel nu vom face decât să ne învârtim în cercuri și să nu vedem cu ochii noștri realitatea. Dacă ne uităm doar la televizor la ce se întâmplă acolo, nu suntem în situația cea mai potrivită pentru a face comentarii. Dragi colegi, vă rog să vă respectați timpul de vorbire, pentru că altfel nu vom reuși niciodată să terminăm dezbaterea la timp. Nu vreau să vă întrerup, însă domnul Schwarzenberg a, a rămas deja mai mult decât era programat și a, vă rog să respectați timpul. Domnul Morilion, Vă rog să dați un exemplu bun acum. O pace durabilă nu se poate instala în Gaza decât odată ce sub mandatul ONU este trimisă acolo o forță internațională de interpunere, o forță tampon. Pentru prima oară Israelul pare resemnat cu această chestiune care a fost cerută uh, de palestinieni nu știu când va putea interveni această uh, forță, oricum nu înainte ca un acord uh, să fie semnat între părțile în conflict și noi dorim cu toții să se întâmple acest lucru cât mai repede cu putință. Știu că această misiune va trebui să fie una de o imparțialitate totală. Cred că Uniunea Europeană va fi atunci cea mai bine plasată să acționeze și de ce nu, domnule președinte Pöttering, în cadrul Uniunii pentru Mediterana va fi cel mai bine plasată să acționeze pentru că nu are de ce să fie considerată ca americanii dreptul ca luând partea Israelului sau ca arabii luând partea palestinienilor. Cred că e o misiune pentru care trebuie să ne pregătim. Vă mulțumesc foarte mult. Mulțumesc că v-ați respectat și timpul de vorbire. Domnul Zaleski, două minute. Um, ocuparea de lungă durată dă naștere la ură și ineficacitatea autorităților uh, duce la așa numitul efect Hamas. Acesta este un factor foarte important. Nu, este inacceptabil faptul că Hamas neagă dreptul de existență a Israelului și este inacceptabil faptul că copiii sunt folosiți ca scut uman. Precum nici amenințarea constantă asupra copiilor israelieni nu este acceptabilă. Dar în acest cer vicios al agresiunii, întrebarea este dacă autoritățile israeliene uh, pot uh, trage învățăminte uh, de pe Uh, urma istoriei din uh, acea zonă și să aplice strategia bisturiu pentru cele două state. Știu că uh, ei resimt amenințarea acestui vecin uh, violent prin tirurile de rachete, dar, uh, dar aici comunitatea internațională, inclusiv Uniunea Europeană, ar putea da o mână de ajutor. Această situație este inacceptabilă, dar care este alternativa? Ne așteptăm ca uh, Hamas să PR în mod natural sau să-i bombardăm uh, până, vom muri, până vor muri, acesta este o naivitate. Deci, uh, dacă, uh, dacă puterile occidentale nu au reușit să creeze două state, nu au creat două state în 1948, ar trebui să o facă acum, pentru că responsabilitatea nu dispare. Haideți să fim mai îndrăzneți cu această strategie. Vă mulțumesc foarte mult. Mulțumesc foarte mult. Mulțumesc că v-ați respectat uh, timpul de vorbire. Beatrice Patri, două minute. Cacin, eine minute. Nu este aici și domnul Cacin, un minut. Izraelska država je izraelski vojski ukazala, da v Gazi uniči Hamas. Hamas iztreblja tako, da v Gazi pobija Palestino. Mulțumesc. Hamasul este cel care a provocat toate acestea. Și aceasta a dus la moartea unui număr foarte mare de palestinieni, dintre care o treime copii. De asemenea, foarte multe victime sunt femei, un lucru absolut disproporționat. Cum ne putem aștepta la o încetare a focului atâta timp cât cele două părți nici măcar nu se recunosc? ar trebui să existe un interlocutor și ar trebui să existe mijloacele necesare pentru menținerea păcii. Israelul ar trebui să recunoască Hamasul și să înceapă dialogul și Hamasul la fel. Nu există o altă soluție. O pace proastă este întotdeauna mai bună decât un război sângeros și ar trebui să trecem acum la nivelul acțiunilor politice. și din motive de imagine nu putem accepta această încetare a focului. Doamna Hibascova, două minute. Domnule președinte, doamna comisar, dați-mi voie să vă felicit pentru rezultatele obținute în negocierile Troicăi în Israel. Știm că dumneavoastră ați fost cei care ați determinat pe israelieni să discute despre coridorul umanitar și despre uh, încetarea zilnică a focului pentru o perioadă de câteva ore. Și știm că uh, Europa este luată în serios de Israel și președinția cehă este un partener important și un reprezentant uh, valabil al Uniunii Europene. Chiar și într-o, această, într-o astfel de situație tensionată, rezoluția adoptată de Consiliul de Securitate e importantă și cred că poate fi susținută și de noi, cum ar trebui să fie susținut și textul rezoluției pe care ne pregătim să-l votăm. Uh, cred că e foarte clar, e o încercare foarte clară de a nu uh, lua partea nimănui. Noi uh, cerem, pe de-o parte, recunoașterea dreptului de existență al statului Israel și, pe de altă parte, cerem și oprirea atacurilor cu racheta Hamas și o încetare permanentă a focului ce n-am pus totuși în textul acestei rezoluții, n-am pus uh, valoarea adăugată. Uh, ministrul de Externe și primul ministru israelian uh, și-au schimbat poziția în legătură cu garanțiile pe care le doresc pentru a încheia atacurile. Și cred că cheia este acum la Egipt, pentru că Egiptul trebuie să controleze activitățile de contrabandă care se fac prin tunelurile de la frontieră. Ce face Consiliul în această privință acum? Care este starea negocierilor cu Egiptul privind misiunea tehnică de monitorizare și control care va superviza de asemenea și deschiderea punctului de trecere al frontierei de la Rafa. Ce o să spunem uh, ministrului uh, egiptean în această seară? Și cum putem îmbunătăți aceste negocieri cu Egiptul? Vreau să-mi răspundeți și vă mulțumesc. Mulțumesc, domnul Rozacek, un minut. Ja, vielen Dank, Herr Präsident. Eine Minute. Da, mulțumesc, domnule președinte. Doamnelor și domnilor, vreau să cer Consiliului și Comisiei să intensifice presiunea asupra celor două părți pentru încetarea conflictului. Avem la dispoziție rezoluția 1860 a ONU și trebuie să o respectăm. E nevoie să se adopte garanții care să permită încetarea focului pe termen lung și să permită deschiderea coridoarelor umanitare. S-a spus în nenumărate rânduri că o soluție militară nu va funcționa, pentru că pacea se obține doar prin negocieri politice și e nevoie ca Uniunea Europeană în cooperare cu Liga Arabă și cu SUA, să joace un rol politic mult mai pronunțat ca în trecut. Un conflict atât de îndelungat uh, trebuie să fie oprit printr-un dialog politic bazat pe o soluție a existenței a două state care ar permite Israelului și Palestinei să trăiască în pace, respectând reciproc, respectându-și reciproc uh, frontierele și creând un sistem uh, Eh, de siguranță în întreg Orientul Mijlociu, domnul Casulides, două minute. Iată, dezbatem despre o nouă tragedie umanitară în vecinătatea noastră, în apropierea țării mele și uh, de către doi parteneri în regiunea mediteraneană. Palestinienii nu au acceptat că rachetele și uh, sinucigașii nu îi vor elibera niciodată de ocupație iar Israelul nu și-a dat seama că o astfel de, o astfel de acțiune militară extinsă va duce la și mai multe atacuri sinucigașe și la și mai multe rachete la prima ocazie. Și ce se va întâmpla cu uh, civilii inocenți femei și copii. Nimeni nu spune nimic despre ei, nu le pasă de ei, nimeni nu le pasă de copii omorâți, mutilați, traumatizați cu sutele. Copii ai Israelului și ai Palestinei. Noi, uh, foarte confortabil în fața televizorului, uh, suntem emoționați uitându-ne la ei. Însă ce se întâmplă cu ei acolo la fața locului? Ce putem face? ajungem în acest joc bine cunoscut al vinei și a învinuirilor, însă aceasta nu ajută. Rezoluțiile nu îi ajută nici ele pe civili. Cum putem trece mai departe? Iată, a venit momentul să negociem cu părțile interesate pentru a ajunge la o forță internațională, așa cum a fost sugerat și de alți colegi care să se ducă în Gaza cu o componentă polițienească foarte puternică, alcătuită din țările arabe și care să ajute forța polițienească a autorității palestiniene și avem nevoie de un mandat al Națiunilor Unite mai puternic pentru a impune ordinea, de forțe care să pună capăt rachetelor, a contravenzii cu arme și să deschidă frontierele, pentru că nu putem permite aceste atacuri împotriva civililor mai departe. Vă mulțumesc. Mulțumesc, uh, Chiesa, pentru un minut. Un grand antifascist italian. Un mare antifascist italian, luptător antifascist italian, Pero Gobetti, spunea că atunci când adevărul este de o singură parte a baricadei, nu poți uh, obține nicio soluție care să implice distinții subtile. Și asta e situația acum în Gaza. Israelul trebuie să se oprească pentru că altfel se va umple de rușine în fața istoriei, în fața palestinilor, în fața opiniei publice arabe și mondiale. Israelul bombardează și decimează un ghetto aceștia sunt uh, acești descendenți ai populației uh, evreiești care a fost ea însă și exterminată la un moment dat în istorie, acum uh, extermină ea alt, alt popor. Uh, uh, Israelului ar trebui să-i se dea garanții de securitate, nimeni n-ar trebui să amenințe dreptul la existența al Israelului, dar dacă ne uităm la balanța forțelor aflate pe teren, dacă ne uităm la raportul victimelor între cele două părți, putem înțelege că uh, singurul scop este să se prevină crearea unui stat palestinian și pacea este cea care e ucisă aici. Mulțumesc, Stefan Zapa, la două minute. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să mulțumesc președintelui în exercițiu pentru că um, a mai rămas alături de noi în această după amiază. Noi nu suntem obișnuiți cu așa înalt reprezentant să aștepte dezbaterele noastre. Doamna Moscartini a vorbit despre situația teritorială și nevoia de a înțelege foarte bine ce se întâmplă înainte de a ne da cu părerea. Trebuie să uh, vizităm uh, fâșia Gaza, dar nu ca turiști, bineînțeles. Unii dintre noi am mai fost în Palestina ca observatori Uh, electorali, de pildă. Și cred că doar dacă mergi la fața locului și vezi ce se întâmplă, poți înțelege cu adevărat amploarea situației. Această situație durează de zeci de ani, iar problema este că nu am încercat niciodată să găsim o soluție uh, în mod eficient și în continuare considerăm că este pur și simplu o ceartă între uh, două părți. Am fost în Israel și în Palestina în nenumărate rânduri. Nu cunosc perfect situația, dar știu multe despre um, acest conflict. Și știu că nu sunt doar două părți, ci trei. Este vorba de uh, statul Israel, palestinienii și teroriștii. Majoritatea cetățenilor uh, palestinieni sunt oameni pașnici, care sunt prinși la mijloc. Hamas reprezintă unii cetățeni palestinieni, dar nu pe toți, cu siguranță. Dacă ne uităm la victimele izraeliene, copii răniți și uciși, victime, victimele rachetelor lansate de Hamas, dacă ne uităm la ce se întâmplă în Cisjordania și în Fâșia Gaza, aș dori să-i spun, doamne comisar și președintele în exercițiu, că trebuie să Uh, fiind responsabil, uh, trebuie să trebuie să întâlnim pe Mahmoud Abbas, care are poziția cea mai stabilită la ora actuală. Doamna Copa, un minut. Mulțumesc, domnule președinte. Trebuie să punem capăt uh, uciderilor și uh, morților din Palestina. Trebuie să condamnăm lansarea de rachete, însă în același timp să împiedicăm uh, terorismul de stat al Israelului. Trebuie să ne asigurăm că Israelul respectă dreptul internațional și cu atât mai rău că au utilizat și arme cu fosfor mai mult decât alte arme pentru a ucide femei și copii. Dacă s-ar fi întâmplat acest lucru în Africa sau în altă parte a lumii, am fi reacționat imediat, iar rezoluția ar fi fost obligatorie. Însă fiind vorba de Israel, vorbim, vorbim și nu facem nimic altceva. Există și alte instrumente care sunt la dispoziția noastră, de exemplu acordul de asociere, care ne-ar putea face să-i convingem să înceteze acest, acest această acțiune și să permită ajutorul umanitar să intre în regiune. Ei sunt responsabili pentru masacrul de acolo. Trebuie să se înceteze focul imediat, să avem acces la Gaza și să se respecte rezoluțiile. Vă mulțumesc. Domnul Stevenson, vă rog. Domnule președinte, doamnă comisar, evenimentele oribile din Gaza din ultimele săptămâni au dus la condamnarea internațională a Israelului. Am văzut colegi în această dezbatere care au încercat să arate că ei pot să-și exprime cea mai mare supărare împotriva statului evreu. Dar pentru o țară din Orientul Mijlociu, acesta era exact rezultatul pe care îl doreau. Iranul este cel care a oferit rachete și alte arme sofisticate Hamasului timp de ani. Ei au oferit bani uh, și instruire pentru luptătorii Hamas. Obiectivul lor a fost să provoace Israelul într-un război Uh, pe teren și rezultatul sângeros cu Uh, copii sfârtecați de bombe este cel mai bun agent de recrutare pentru islamul fundamentalist și pentru viziunea Iranului mulahilor al unei, a unei viziuni, uh, a unei mișcări musulmane globale împotriva vestului. Regimul fascist din Iran este principalul sponsor al terorismului și rezultatul tragic din Gaza este exact ce vrea Iranul. Distrage atenția opiniei publice politice iraniene, de la criza economică cauzată de prăbușirea prețului petrolului și distrage atenția lumii întregi de la eforturile lor de a produce arme nucleare. Obiectivul lor este să devină puterea dominantă regională în uh, Orientul uh, Mijlociu, să unească tot uh, islamul uh, sub uh, vederile lor uh, extremiste în care drepturile femeilor, drepturile omului și dreptul uh, de liberă exprimare sunt îngropate și din nefericire și spre rușina lui, vestul nu a făcut nimic pentru a lupta împotriva acestei agresiuni am făcut mari eforturi să uh, uh, facem pe plac Iranului și chiar am fost de acord cu dizolvarea organizației uh, Mujahedinii Poporului din Iran, plasându-i pe lista de organizații teroriste a Uniunii Europene. Acest lucru trebuie să înceteze, domnule președinte. Mulțumesc, Richard Howitt, un minut. În primul rând, să fie limpede că Parlamentul uh, sprijină rezoluția ONU 1860 și aceasta ar trebui să fie pusă în aplicare cât mai repede. Așa cum a spus unul dintre deputați care a fost în Gaza în timpul blocadei, o încetare a focului și o retragere nu sunt suficiente. Bineînțeles că dorim să înceteze focul și teroriștii să înceteze tirul de, ra- tirul de rachete, dar trebuie să existe o, o încetare a focului și o, o, un sfârșit al blocadei pen, pentru ca palestiniene să-și reia viața de zi cu zi, pentru că doar așa se respectă uh, dreptul umanitar. Mi s-a spus că uh, acea pauză a bombardamentelor de trei ore nu este suficientă pentru distribuirea ajutorului și că uh, se pune și problema proporționalității. Uh, s-a vorbit despre uciderea 129 de copii și uh, peste 1000 de copii au fost, uh, peste 1200 copii au fost răniți. Acest lucru nu se justifică deloc. Mă bucur foarte mult de faptul că s-a spus că Uniunea Europeană și Israelul uh, uh a, a întrerupt aprofundarea relațiilor uh, deocamdată până la rezolvarea acestui conflict. Mulțumesc, domnul Galer. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând avem nevoie de o încetare imediată a focului uh, din partea ambelor, ambilor combatanți. După aceea, însă, Uniunea Europeană și comunitatea internațională trebuie să se gândească la destinul uh, poporului din Gaza, să nu lăsăm în mâinile Israelului și al Hamasului. Hamasul nu acționează în interesul cetățenilor din Gaza. Ei știau că Israelul va reacționa în acest fel uh, față de atacuri cu rachete uh, Um, prelungite și nu doar pentru că acum sunt alegeri, dar până la urmă tot același lucru s-ar fi întâmplat. Și recent uh, Hamasul uh, nu mai este favorizat atât de mult și uh, simpatiile se îndreaptă, poporul se îndreaptă mai degrabă către Hamas, către Fatah. Trebuie să Înțelegem faptul că, pe de altă parte, izraelienii încearcă să-și protejeze cetățenii de aceste atacuri uh, cu rachete. Uh, cu atitudinea internațională se concentrează totuși pe răspunsul disproporționat al israelienilor. Așadar, cred că ce trebuie făcut este nu să uh, obținem doar o încetare a focului care să nu țină prea mult și după aceea să trebuiască ca tot noi să plătim toate costurile distrugerilor. Uh, nu este suficient, de asemenea, nici să uh, încercăm să folosim doar Egiptul ca să monitorizeze și să controleze frontiera. Cred că nu e suficient. Cred că dacă Quartetul uh, pentru Orientul Mijlociu uh, acționează printr-o prezență arabă mai puternică și uh, folosește trupe și un mandat puternic, atunci vor putea merge către o pace durabilă în interesul popoarelor din Gaza, Israel și Egipt în paralel, procesul uh, de pace trebuie să meargă mai departe, altfel mă tem că vom avea și mai multe episoade de acest gen și tot noi vom fi uh, îmbunătățit situația palestinienilor. Mulțumesc, mulțumesc că v-ați părtat timpul. Martinez Martinez. Mulțumesc. Socialiștii spanioli sunt îngroziți și rușinați și îndurerați de ce se întâmplă în Pâșia Gaza. Am uh, asistat la orori uh, femei și copii spârtecați de bombe în uh, această zonă care a devenit aproape un ghetto. Ne amintește de Ghernica, care a fost zdrobită de bombardamentele germane în mulți ani în urmă. Este o rușine pentru Uniunea Europeană și comunitatea internațională, pentru că nu a reușit să pună capăt acestei violențe. Este o rușine pentru că uh, am, uh, pentru că am fost uh, martori, numai, martorii vorbelor goale. Uh, am vorbit, dar nu am trecut la fapte. Iar istoria ne va, trage la, ne va trage la răspundere. Vom fi numiți complici pentru că am stat cu mâinile în sân. Uh, este important să dăm o rază de speranță, iar Uniunea Europeană ar trebui să sprijine uh, această rezoluție ONU, care vine totuși cam târziu. Trebuie să definitivăm uh, uh, acordul cu Israel, care ar putea fi suspendat dacă se comportă în continuare cum o fac acum. Bineînțeles, și Hamas poartă o mare parte a vinei Mulțumesc, domnul Van Orden, două minute. Mulțumesc. În primul rând vreau să-mi exprim uh, simpatia cu toți uh, oamenii nevinovați din Israel și din Gaza care au suferit în ultimele săptămâni uh, de când a început acest conflict. Dar trebuie să avem grijă că umanitatea noastră să nu distorsioneze uh, imaginea situației cu care avem de-a face. În Gaza, Hamas a creat un fief terorist. Nu tolerează niciun fel de opoziție față de opiniile sale. I-au omorât pe acei palestinieni care i s-au opus. Am divizat autoritatea palestiniană, a refuzat să oprească atacurile teroriste împotriva civililor uh, israelieni, refuză să recunoască dreptul la existența al Israelului, precum și acordurile de pace negociate până acum. <coughs> Reamintesc Reamintesc cuvintele lui Harana Ashrawi de acum trei ani când monitorizam uh, alegerile uh, palestiniene. Ea a prevăzut că uh, alegerile palestiniene vor fi câștigate de forțele întunericului și din păcate a avut dreptate. Hamas e mândră că moartea este o industrie pentru poporul palestinian și se referă când spun asta ei la folosirea uh, atentatorilor sinucigași și la folosirea scuturilor umane pentru a proteja țintele militare. Acesta evident că este o încălcare uh, flagrantă a dreptului internațional. Și uh, față de un astfel de inamic uh, cu care nu care nu are niciun fel de scrupule, ce poate face Israelul când este supus constant la atacuri teroriste? Comunitatea internațională nu prea, comunității nu prea păsat. Atunci când uh, Israelul uh, a impus o blocadă, a fost criticată. Acum uh, când acționează la provocările Hamas, este ținta dezaprobării internaționale. Trista realitate este că uh, poporul palestinian este foarte prost servit de cei care au controlul uh, autorității palestiniene, dar și de comunitatea internațională care a tolerat extremismul și corupția și de către lumea arabă care n-a făcut nimic de-a lungul decenilor ca să le îmbunătățească viața sau perspectivele. Avem nevoie de un plan Marshall pentru uh, Orientul Mijlociu, Uh, palestinienii n-au nevoie doar de forțe de menținere a păcii, ci și de o administrație decentă și onestă și lipsită de corupție. Această administrație trebuie pusă sub control internațional, dar mai întâi sursele de uh, existență ale teroriștilor, armele, banii și susținerea politică trebuie tăiate. Mulțumesc. Dau cuvântul pentru un minut domnului De Rosa. Thank you very much, Mr. Mulțumesc, domnule președinte. Sunt uh de acord cu ceea ce a spus antevorbitorul meu despre Hamas, dar până la urmă nimic din ce a spus nu justifică bombardarea civililor de către Israel. Aceasta este esența. Trebuie să se pună capăt acestor bombardamente, fie că vin din partea Israelului, fie că vin din partea Hamasului. Sperăm că rezoluția de după această dezbatere va fi votată, va fi sprijinită la votul de mâine și Comisia iar Consiliul sper că vor reuși să facă presiune asupra Hamasului pentru încetarea violenței. De la retragerea Israelului din Gaza, aceasta a devenit cea mai mare închisoare din lume, iar în, iar în ultimele trei săptămâni a devenit un adevărat abator. Uh, folosirea terorii împotriva terorismului prin uciderea civililor, bărbați, femei și copii și, uh, și face, nu ar face decât să ucide posibilitatea formării a două state singura soluție viabilă în această zonă. Israelul nu va găsi o soluție atât timp cât nu negociază cu vecinii săi și cu uh, guvernul ales de către palestinieni, inclusiv, ca, inclusiv Hamas. Trebuie să spunem foarte clar că orice escaladare a violenței în Gaza va duce la o creștere a reacției noastre față de acest conflict. Mulțumesc foarte mult, doamna Gal, are cuvântul două minute. Mulțumesc, domnule președinte, dragi colegi. Uh, cred că este cinic modul în care discutăm criza din Gaza. Este inacceptabil și cinic faptul că Hamasul folosește civili ca pe niște scuturi umane, incluzând și copiii. Și cred că este inuman și cinic uh, ce face Israelul, și anume că folosește mijloace disproporționate măcelărind uh, palestinieni civili, copii și femei. Uh, este cinic de asemenea că diplomația internațională nu încearcă să creeze altceva decât iluzii, dar nu poate realiza scopul de a duce în Gaza ajutor umanitar victimelor războiului. Îmi ridic vocea pentru copii, în favoarea copiilor, pentru că nimic Niciun scop nu poate justifica uh, uciderea inocenților. Viața fiecărui copil are aceeași valoare, uh, indiferent în ce parte a frontierei trăiesc. Și cred că toate părțile ar trebui să accepte acest lucru dacă realmente vor pace în această regiune. Protecția civililor ar trebui să fie o valoare în ea însăși și ajutorul umanitar ar trebui să uh, fie lăsat să intre. Aceasta este baza pe care un uh, acord de încetare a focului ar putea fi realizat și care acesta după aceea ar putea duce la un tratat de pace. Mulțumesc, doamna Gal. Acum, domnul Michel, un minut, vă rog. Domnule președinte, Hamas a dezlănțuit teroarea asupra cetățenilor israelieni și acum și-a primit pedeapsa. De la distanță se pare că civilii uh, care au, murit și publicitatea care le-a fost făcută, indiferent cât de greu ne este să ținem cont de acest lucru, ei profită de pe urma lor. Ei, eu niciodată nu am fost pentru teroriști și nu i-am criticat pe israelieni care au dreptul de a trăi în pace. Însă trebuie să nu ne lăsăm purtați de emoții în legătură cu ceea ce se întâmplă acum în Gaza. Răspunsul Israelului este des, disproporționat și moartea copiilor este o rușine. Eu nu sunt împotriva acordului UE-Israel și cred că sfatul pe care ne l-a dat Dalai Lama când a venit aici, și anume să menținem relațiile bune cu ei, uh, cu, cu China, se aplică și în acest caz. Însă, cum să facem aceasta ținând cont de escaladarea situației și pot să vă spun că știm care sunt nevoile umanitare și s-a vorbit despre aceasta la întâlnirea Comisiei AFET și la GAERC. De aceea vreau să cer Comisiei și Consiliului să se vorbească despre un pachet umanitar rezonabil ca să-i ajutăm pe acești oameni cu prima ocazie. Vă mulțumesc! Mulțumesc, domnule Michel! Domnul Schwarzenberg, domnule Schwarzenberg. Si tiene usted prisa. Domnule Schwarzenberg, dacă vă grăbiți și doreți doriți să interveniți acum, puteți uh, interveni și după intervenția domnului Schwarzenberg putem uh, trece la sesiunea Catch the Eye. Which are important uh, to be answered. Uh, la începutul uh, dezbaterii s-au menționat lucruri uh, importante și la care trebuie să răspund. Ah, ok. excuse Vreau să mă refer la un lucru care s-a menționat foarte mult la începutul dezbaterii și anume dacă ar trebui să contactăm Hamasul, să discutăm cu Hamasul. Cred că momentul nu este potrivit deocamdată, pentru că în ultimele luni Hamas s-a comportat în continuare ca o organizație teroristă și atâta vreme cât se comportă așa, nu poate fi contactată oficial de reprezentanții ai Uniunii Europene. Admit fiind uh, mai în vârstă că am văzut uh, multe organizații teroriste care cu timpul uh, și-au depășit uh, originile, au devenit uh, mai mult sau mai puțin respectabile și au fost acceptate de comunitatea internațională. Am văzut asta în Africa, în Irlanda, în multe locuri. Asta se întâmplă, dar mai întâi ei trebuie să înceteze să se mai comporte ca o organizație teroristă și apoi aș fi gata să discut cu Hamasul ca și cu oricine altcineva, dar nu înainte ca ei să abandoneze, să renunțe la activitățile teroriste. Este important, cred, să spun acest lucru pentru că Uniunea Europeană nu își poate abandona principiile. Există moduri de, prin care uh, se pot face contacte indirecte prin intermediul unor politicieni regionali care au contacte la rândul lor cu aceștia, cu Hamasul, dar nu cred că este momentul ca Uniunea Europeană să aibă contacte directe cu Hamas. Cred că, va, că ar trebui să exprimăm foarte vehement acest lucru. De asemenea, cred că trebuie foarte mult lăudat Egiptul pentru rolul important pe care l-a jucat în ultimele săptămâni, încercând să realizeze o încetare a focului și poate chiar un armistițiu și până la urmă un proces mai larg de pace în regiune. Știu cât de dificilă este chestiunea. Suntem în contact permanent cu egiptenii știm ce activitate importantă fac aceștia și aș vrea să-i felicit. Apoi s-a pus o întrebare cum putem ajuta în regiune. Cred că mai întâi cei care se află la fața locului ne pot spune foarte clar de ce au nevoie. Nu decidem noi ce să le dăm, ei trebuie să ne ceară și Uniunea Europeană și multe state ale Uniunii și-au exprimat uh, capacitatea și dorința de a ajuta uh, oricum ar fi posibil, um, la mod tehnic cu oferirea de consultanți și așa mai departe, dar mai întâi trebuie să primim uh, informații și cereri de la statele relevante, de la părțile relevante de la fața locului Am o sugestie am, cred că a fost o sugestie importantă aici, și anume crearea unui plan Marshall pentru Orientul Mijlociu. Cred că e o idee foarte bună și ar trebui să o urmăm. Această regiune are nevoie de o infuzie a acestor idei care au ajutat atât de mult Europa după război. Întrebarea este ce a realizat misiunea și doamna Ferrero-Valner s-a referit la acest lucru. Cred că am realizat multe și aș vrea din nou să felicit pe doamna Ferrero-Valner care a făcut uh, principalele activități în sfera umanitară în cadrul delegației noastre, dar să fim clari, chiar și aceste negocieri foarte dificile care au loc în Orientul apropiat, sunt bazate pe o structură creată în timpul vizitei delegației noastre în uh, Orientul apropiat. Am discutat cu partenerii noștri și pe baza acestui plan se lucrează. Uh, s-a vorbit despre uh, aprofundarea relațiilor cu Israelul. După cum știți, a fost o decizie a Consiliului de Ministri ai Uniunii Europene din iunie anul acesta, acel acord de aprofundare a relațiilor cu Israelul și acea decizie nu poate fi schimbată decât dacă ministrii uh, Uniunii Europene uh, hotărăsc să facă acest lucru. Nu poate fi uh, schimbată această situație nici măcar de declarațiile unui foarte respectat reprezentant al Uniunii Europene în Ierusalim și sunt de acord că în această situație este prematur să discutăm despre cum se poate face o aprofundare a relațiilor cu Israelul și, de asemenea, discuția despre un summit pentru moment nu e oportună. Cred că există probleme mult mai urgente și mai importante, dar încă o dată vreau să exprim faptul că această decizie a fost luată de Consiliul de Ministri și tot ei trebuie să o schimbe. Ce se poate face ca să oprim Israelul? Haideți să fim uh, cinstiți foarte puțin. Israelul acționează așa cum acționează, fiind un prieten uh, de o viață al Israelului și sunt în continuare uh, prieten al Israelului, spun acest lucru foarte deschis. Nu cred că, nu sunt mulțumit, nu sunt fericit de uh, de ce fac ei în acest moment. Cred că uh, această politică afectează și pe ei, dar trebuie să spunem foarte cinstit că Uniunea Europeană are foarte mici posibilități de acțiune. Poate doar să vorbească foarte clar și foarte cinstit și deschis cu partenerii noștri, să le spună și să le ceară să se oprească și să încerce să găsească împreună o soluție. Israelul, Egiptul, toate celelalte părți implicate. Uniunea Europeană poate ajuta, poate asista, poate oferi uh, diverse forme de ajutor dacă există voința de a realiza toate aceste uh, cerințe închiderea tunelurilor, încetarea atacurilor și așa mai departe. Noi, sigur, putem asista, avem multe mecanisme în Uniunea Europeană, dar nu avem puterea și mijloacele să le spunem opriți-vă. Nu putem trimite acolo o forță armată uriașă care să oprească luptele. Nu avem această posibilitate. Și ambele părți au aliați puternici în afara Europei. Deci există limite în ce privește puterea noastră de a realiza ceva. Putem să-i ajutăm, putem să-i asistăm, putem să ne oferim bunele servicii, și din acest punct de vedere am uh, realizat foarte multe, dar nu supraapreciați posibilitățile noastre. Mulțumesc foarte mult. Mulțumesc, domnule Schwarzenberg. Trecem acum la procedura intervențiilor spontane. Pentru un minut, domnul Karim. Israelul are dreptul la autoapărare. Dacă așa Uh, stau lucrurile, atunci trebuie să respecte principiul proporționalității. Faptul că Israel ignoră acest lucru este limpede, iar dacă și noi ignorăm acest lucru, facem o mare greșeală. Folosirea fosforului alb, armelor cu fosfor alb împotriva civililor uh, nu este acceptabilă. Doar Uniunea Europeană singură nu poate rezolva această chestiune, dar uh, um, este un, dar avem nevoie de ajutorul SUA pentru că uh, Uh, momentul uh, atacului a fost ales strategic de către Israel, pentru că se apropie data de 20 uh, ianuarie când va fi uh, când va depune jurământul președintele Obama și vom vedea care sunt acțiunile luate de America atunci dacă vor lăsa să se să continue astfel de acțiuni din partea Israelului. Palestina întreabă cum de um, Uh, există ajutoare umanitare la fața locului, dar se păstrează tăcerea în momentul în care Israelul bombardează uh, cetățeni palestinieni. Duceți-vă la fața locului și veți vedea care este situația, veți înțelege de ce Hamasul a câștigat putere. Încetarea focului uh, cât mai curând este doar începutul, punctul de plecare. Mulțumesc, domnul Burr, care cuvântul. It is very clear that the Mulțumesc, domnule președinte. E foarte clar că cele două părți trebuie să respecte legea internațională și populația civilă este cea care plătește prețul ridicat al acestei nerespectări. Există principii ale neproporționalității și a acțiunilor indiscriminate în legea internațională care trebuie respectate. Forța utilizată trebuie să fie proporțională cu acțiunile care au existat, un lucru care n-a fost respectat de Israel atunci când au răspuns atacurilor lansate de Hamas. Israelul a reacționat în mod disproporționat din punctul meu de vedere. Numerele sunt foarte clare, peste 900 de palestinieni omorâți față de un număr mult mai mic de israelieni Israelul trebuie să-și asume responsabilității, să-și măsoare felul în care utilizează forța pentru a respecta dreptul internațional. Pe de altă parte, nu putem lăsa deoparte faptul că Hamas este o organizație teroristă pe lista europeană și că trebuie să renunțe la lupta armată. Mai mult decât atât, Hamasul nu a recunoscut dreptul Israelului la existență. Cu toate acestea, trebuie să recunoaștem că poporul israelian din Sud are dreptul de a trăi fără să fie bombardat. Mulțumesc și acum, domnul Larenov, un minut. Thank you, President. Mulțumesc, domnule președinte pentru toți cei care observă conflictul israelo palestinian acesta ar putea fi un moment în care suntem tentați să ridicăm mâinile și să strigăm de disperare. totuși cred că Uh, cel mai mare test pentru noi este să înțelegem problemele și prima problemă este că nu poate exista o soluție pe termen lung a acestui conflict până nu se oprește bombardarea Israelului. În al doilea rând, nu poate exista o soluție de durată dacă uh, în Gaza nu se permite ajutorul umanitar. Și, într-adevăr, președintele Perez ar avea dreptate când a spus că uh, Gaza ar trebui să fie deschisă pentru ajutor și închisă pentru rachete nu se poate uh, face o întoarcere la statul quo dinainte de a, uh, conflict și cred că, în primul rând, putem să aducem la masa negocierilor celor două, cele două părți. Trebuie să susținem Comisia și Consiliul și mai ales să susținem ferm uh, inițiativa egipteană de negociere, pentru că numai aceasta poate duce la o soluție și la o încetare a focului pe care o sperăm cu toții. Mulțumesc, domnule Maladenov, și acum doamna Ghil. Mulțumesc, domnule președinte. Nu doar uh, parlamentarii sunt scandalizați de situația din Gaza, ci și cetățenii europeni. Și ei sunt îngroziți de suferința uh, persoanelor civililor din Gaza și de uh, efectele blocadei. Dacă adăugăm la acestea efectele atacurilor israeliene asupra civililor, mai ales femei și copii, Uh, cererea, cererile uh, unei încetări, a foc, unei încetări a focului rapide nu au niciun rezultat. Palestina are nevoie de ajutor umanitar, iar uh, cel puțin Israelul trebuie să respecte dreptul internațional, pentru că dacă nu face acest lucru, acest înseamnă că își va pierde orice sprijin din partea comunității internaționale orice sprijin rămas. Din păcate, rezoluția ONU a fost lăsată deoparte și este regretabil că Uniunea Europeană trebuie să-și definească rolul în continuare. Poate că prin măsuri mai dure Uh, ar găsi o soluție pentru că nu e de ajuns să, să luăm o pauză în ceea ce privește aprofundarea relațiilor cu Israel. Noi suntem un, uh, un finanțator principal în regiune și un partener comercial, deci avem, uh, avem cum să exercităm presiune. Mulțumesc foarte mult. Domnul Mațachi să are cuvântul un minut. Domnule președinte, doamnă comisar, credeți că este acceptabil și scuzabil în dreptul internațional să permitem ca Israelul să nu poată lansa o campanie împotriva teroarei și împotriva încălcării drepturilor omului față de 1,5 milioane de civili inocenți. Și acest lucru este coerent cu propriile noastre valori ale democrației și ale justiției și oare lobby-ul israelian este atât de puternic încât ne poate face pe noi și pe Statele Unite să stăm cu brațele încrucișate și să vedem ce se întâmplă acolo în numele luptei împotriva terorismului? Dacă răspunsul la aceste întrebări este da, atunci cred că ar trebui să îi numim brav pe cei din guvernul israelian. Dacă nu, atunci ar trebui să condamnăm în mod clar Israelul și ar trebui să luăm măsuri foarte clare și rapide împotriva acestora, inclusiv sancțiuni comerciale pentru a pune capăt masacrului din Gaza astăzi și pe viitor. Și nu sunt de acord cu domnul ministru care a plecat și care a spus că putem face foarte puțin. Putem face mult și trebuie să o facem. Mulțumesc, domnule Mațachis. Dau cuvântul domnului Gulc, Un minut. El señor Gürk? Domnul Gürk? Ok. So, tiene la palabra por... Nu este în sală, atunci dau cuvântul domnului Bisley. Domnule președinte, mulțumesc foarte mult. Am fost ales în acest parlament acum 25 de ani și probabil că e cea mai importantă dezbatere, cea actuală, la care au parte. Doamnă comisar, sper că ați ascultat uh, cu atenție ce vi s-a spus la AFET ieri și ce vi s-a spus astăzi în uh, plen și uh, sper că veți spune, așa cum n-a spus domnul Schwarzenberg, că Uniunea Europeană are o putere morală asupra agresorului. Poporul israelian este un popor drept și onorabil care a suferit teribil de-a lungul secolelor. Ei vor înțelege recomandarea către Consiliul de Ministri ca Uniunea Europeană să uh, renunțe la orice contact cu autoritățile israeliene până când nu opresc bombardamentele. Mulțumesc, domnule Beasley. Spune președintele, dau acum cuvântul timp de un minut domnului Masip. Trebuie să spunem cu claritate Israelului că trebuie să înceteze cu masacrul, să permită accesul alimentelor și a medicamentelor și că atitudinea sa împotriva dreptului internațional trebuie să aibă niște consecințe în ceea ce privește relația sa cu Europa. Vreau să salut aici pe cei câțiva tineri uh, europeni care sunt acolo și suferă alături de poporul din Gaza, în special Alberto Gafe ei reprezintă valorile solidarității acestei Europe care trebuie să fie coerentă în acest conflict îngrozitor. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Dau cuvântul doamnei Auken pentru un minut. Øh, mulțumesc! Aș dori să spun două lucruri. În primul rând, vreau să vă aduc aminte că în rezoluție se spune de mai multe ori cu tărie că am amânat înțelegerea de îmbunătățire. Sper că aceste cuvinte ale președinției ne vor face să continuăm pe această cale. În al doilea rând, Israelul nu ne-a dat timp de fapt, n-a făcut nimic ca să îndeplinească ce a spus. Nu s-a pus în practică o încetare a focului, pentru că Israelul nu și-a ridicat blocada. Și ceea ce s-a spus aici, că după ce Israelul uh, a promis să oprească colonizarea, ce s-a întâmplat? De fapt, viteza colonizării a crescut nu s-au înființat așa de multe așezări niciodată ca în această perioadă, în acea perioadă. Au apărut ca ciupercile după ploaie. Deci dacă Hamasul nu se comportă conform cu regulile respective, nici Israelul nu face acest lucru. Mulțumesc, doamnă. Mulțumesc, doamnă Auken. Și acum are cuvântul domnul Stasner. Thank you, Mr. Chairman ieri ne am alăturat reuniunii delegației eh, ue palestina și vă puteți imagina câtă intensitate ce acuzații s au făcut după acest război din Gaza și după ce acesta s-a soldat cu o mie de morți. Israelul a absorbit în jur de 8.000 de rachete care a terorizat un milion de cetățeni. Și Israelul la un moment dat a ajuns la capătul răbdării și a început să caute să obțină securitate pentru cetățenii săi, așa cum este dreptul și obligația. Hamasul este o organizație teroristă. Este principalul vinovat pentru situația palestinienilor în Gaza. Soluția vine dintr-un quartet uh, consolidat, revigorat și din uh, eforturi consolidate din partea administrației SUA și UE. Salut prioritățile dumneavoastră și faptul că v-ați implicat în mod activ în regiune de la început. Mulțumesc, domnule Stasni. Are cuvântul acum un minut domnul Marinescu. Mulțumesc, domnule președinte conflictul care durează de foarte multă vreme are la bază probleme de teritoriu dar i diferende culturale tratate uneori cu exagerare. soluia pe termen lung este un stat israelian protejat i sigur alături de un stat palestinian durabil. la această soluie nu se poate ajunge însă prin atacuri teroriste sau prin aciuni armate. pentru a putea atinge un nivel de viaă normal poporul palestinian trebuie să îi creeze un stat bazat pe instituii democratice i pe rule of law care să asigure dezvoltare economică trebuie să renune la aciuni teroriste i să se preocupe de crearea unui climat politic normal care să permită alegerea la conducerea statului a unor politicieni care să dorească cu adevărat soluionarea conflictului prin negocieri. are cuvântul acum un minut de Mulțumesc. vrea să îi sprijin pe cei care au condamnat atacurile recente ale Israelului împotriva Gaza și ar vrea să arăt solidaritate față de populația din Gaza. E un păcat, e păcat să auzim că UE și ONU nu pot, nu pot să facă prea multe, însă ar trebui să ne gândim la relațiile noastre cu Israelul și să încetăm, să scoatem din vigoare actualele acorduri cu Israelul. Înainte de aceste atacuri am văzut cum Israelul pedepsea în mod colectiv populația din Gaza. Aceste atacuri sunt uh, făcute de către o armată modernă asupra unui popor asediat și slăbit din cauza izolării um, ca urmare a ocupării. Israelul greșește și trebuie să fim clari atunci când spunem că victimele sunt inocenții din Gaza. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc, doamnă de Brân. Domnul și Kers care cuvântul acum. Salut, Państwo, z wielkim bule. Am, uh, observăm cu multă neliniște ce se întâmplă în Gaza și ne dăm seama că Hamasul a provocat această situație dar niciuna din aceste două părți implicate în conflict nu se gândesc la pace, se gândesc doar la interesele naționale proprii. Comunitatea internațională nu poate fi de acord cu continuarea acestui război, iar uh, Națiunile Unite trebuie să intervină, trebuie să pune capăt acestui război. Armatele trebuie să se întoarcă în garnizoane, Hamasul nu trebuie să mai uh, arunce rachete în Israel. E nevoie de ajutoare umanitare pentru civili și îngrijiri pentru cei răniți. Se pare că sunt peste 3.000 de răniți în această zonă. Țara trebuie să reîntoarcă la viața normală. Uniunea Europeană trebuie să facă tot ce poate în acest sens. Mulțumesc foarte mult. Și acum un minut, domnul Curie. Yes, Mr. Svoboda. Da, domnule Svoboda. Domnule președinte, vreau să vă întreb dacă mai avem discuția prin gazul astăzi sau s-a eliminat din program. Noi tot așteptăm aici. Nu e doar Orientul Mijlociu, era și problema cu gazul. S-a șters de pe ordinea de zi sau nu? Da, da, știu. Un minut, domnul Iuri, un minut. Mulțumesc foarte mult. Ultima prezentare a ministrului de externe a fost dezamăgitoare pentru noi. Toate speranțele ne rămân acum cu comisia, fiindcă numărătoarea sau numărul victimelor crește. Peste o săptămână, nu știu, o să fie nu 900 de morți, ci 1500 de morți. Hamas este pe lista organizațiilor teroriste și e dificil să întreprinzi acțiuni împotriva lor. Israelul este prietenul și partenerul nostru și membru important al comunității internaționale și trebuie să respecte regulile internaționale, dreptul internațional, rezoluțiile ONU. Dacă nu fac, atunci prietenii și partenerii trebuie să poată să condamne acțiunile sale și să amenințe cu sancțiuni. o să pun punct acestui punct cash de și comisia, pentru că a fost o dezbatere foarte lungă. Vreau să vă spun mai întâi, ca membră a Quartetului pentru Orientul Mijlociu de patru ani pot să vă spun că Uniunea Europeană are un rol de jucat, dar desigur nu avem cel mai puternic rol de jucat, ceea ce uneori e frustrant pentru noi toți, mai ales în astfel de momente dificile în care am dorit să realizăm uh, un, uh, o încetare a focului durabilă, dar din păcate nu se poate realiza atât de rapid. Deși aș vrea să vă ofer cel puțin cu anumită prudență cele mai recente informații pe care le-am primit eu și sunt și pe buletinele de știri, sursele sunt în Egipt, se apropie negocieri. S-a spus că Hamasul reacționează în mod favorabil la cele mai recente propuneri egiptene. În orice caz, nu sunt încă sigură dacă e ceva confirmat sau nu, dar va exista o conferință de presă a Hamas în această seară la ora 8. Sperăm că lucrurile vor progresa. Asta dorim cu toții. În al doilea rând, vreau să vă spun, <clears throat> în ciuda frustrării, nu există altă posibilitate decât să continuăm să depunem eforturi pentru pace. Asta facem. Eu sunt ferm angajată cât timp sunt membră acestui quartet pentru Orientul Mijlociu nu putem reuși decât împreună și, de asemenea, trebuie să ajutăm uh, și să contribuim la eforturile de reconciliere palestiniană. Încă doar așa va fi posibil să se evite această anomalie din Gaza. În al treilea rând, desigur, <clears throat> din momentul în care există o încetare a focului, vom încerca să facem totul pentru a reface sau relua serviciile de bază pentru populația care a fost uh, care a suferit atât de mult. Și mai important, ce este necesar acum este să punem capăt acestei distrugeri, să se ajungă la reconstrucție și să încercăm să se ajungă la o pace durabilă. Am discutat pe îndelete, domnule președinte, deci nu o să vă rețin acum foarte mult, vreau doar să vă spun această idee în acest spirit și sper că există această șansă. Mulțumesc foarte mult, doamna comisar. Acestea sunt problemele cu care ne confruntăm când există două dezbateri foarte interesante una după alta.